Mes chers collègues, je vous propose de commencer notre... Dragi colegi, vă propun să începem uh, reuniunea noastră. Mai întâi vă rog să mă scuzați pentru că am amânat până la 16.30 începutul reuniunii noastre, care de obicei începe la orele 15, dar am avut mini-sesiunea plenară care ne-a permis să ascultăm cu 15 zile întârziere uh, raportul președintelui Consiliului European uh, privitor la reuniunea foarte importantă de acum, desfășurată acum câteva zile. Uh, salut pe internauții care asistă uimit la lucrurile noastre. Ați primit ordinea de zi, dacă nu există nicio remarcă de făcut, vă propun să o adoptăm cu câteva modificări care nu privesc uh, fondul, ci ordinea în care vom examina diversele puncte și vă propun să examinăm astăzi punctele 1, 2, 3, 4, 8, 9 și apoi punctul 13, raportul domnului Calfin, apoi 10, 11, 12 și 5 prezența domnului comisar Lewandowski, pe care l-am invitat și care va veni aici la orele 18 și va sta cu noi până la orele 19. Apoi, punctul 6, de asemenea, legat de punctul 5, iar mâine a, vom avea o reuniune a coordonatorilor la orele 9 și 15 până la ora 10 și reuniunea noastră de mâine dimineață va începe doar la orele 10 cu votul. Și deci vom vota și apoi uh, vom examina punctul 7, Ingeborg Gresle și a domnului Gualtieri mai ales în ce privește starea reflexiei și începerii negocierilor privind serviciul de acțiune externă al Uniunii Europene și mai apoi vom examina punctul 19, adică raportul doamnei Trupel privind proiectul de buget al Parlamentului European pentru 2011, urmarea reuniunii de preconciliere pe care am uh, avut-o împreună cu biroul Parlamentului acum câteva zile. Acesta este proiectul de ordine de, de ordine de zi. Dacă nimeni nu are nimic de obiectat, îl considerăm ca fiind adoptat. Și acum comunicările președintelui. Eh, toate limbile oficiale sunt disponibile sau cel puțin cele pe care le vedeți. Eh, je salue la prezent... Pe Euronews salut prezența unui nou membru, domnul Ian Kozlovski. Eh, este de față, da? Bienvenue Eh, monsieur Kozlovski. Eu am bun venit domnului Kozlovski, care înainte de a deveni membru al Parlamentului European ocupa funcția care în limba franceză cel puțin e, eh, se numește mareșal al regiunii Pomerania din Polonia. Deci, domnule mareșal, prezența dumneavoastră ne face cinste. Janusz Lewandowski. Și îl înlocuiește pe domnul Lewandowski E o moștenire dificilă, dar, sigur, eu acordăm încrederea noastră de plină și uram bun venit. În Cobu News veți vedea faptul că pe data de 17 martie Comisia a adoptat o propunere de modificare a regulamentului privitor la finanțarea măsurilor de însoțire a bananei Așa că vă eh, las să citiți acest paragraf absolut pitoresc și mâncând banane, vedeți că uh, măsurile astea de soțire vor fi puțin cam costisitoare, dar încă n-a sosit momentul să ne pronunțăm. A, apoi, de asemenea, doresc să vă indic faptul că am avut un schimb de scrisori cu doamna Ashton în ce privește participarea comisiei noastre la lucrările uh, comunității internaționale pentru a ajuta Haiti ca urmare a tragediei care a uh, lovit această uh, republică și mai ales în legătură cu participarea la o reuniune care s-a desfășurat la New York și anume conferința donatorilor pe data de 31 martie a anului în curs Parlamentul European a fost reprezentat acolo, dar nu a fost reprezentată și Comisia pentru Bugete. Ori noi am, uh, totdeauna am indicat faptul că doream să dăm dovada disponibilității noastre să uh, declanșăm proceduri rapide și eficiente atunci când există cazuri de urgență, cum a fost cu tremurul din Haiti, din nefericire, dar că dat fiind rolul pe care îl joacă Parlamentul European în materie de bugete, mai ales după intrarea în vigoare a tratatului de Lisabona, dorim să fim asociați încă de la început, de la începutul lucrărilor și uh, diferitelor inițiative pentru a putea ajuta țări sau regiuni afectate de catastrofe de acest gen. Comisia DV uh, s-a deplasat la New York, uh, Comisia pentru Bugete nu, e doar o, o mică uh, defecțiune de procedură, dar chiar astăzi am adresat o scrisoare președintelui Buzek pentru că data viitoare Parlamentul să se organizeze mai bine și să putem însoți pe doamna Ashton, uh, oriunde ar fi cazul. Uh, acum trecem la punctul 3, aprobarea procesului verbal a reuniunii din data de 4 martie 2010. Dacă nu există nicio observație, îl considerăm ca fiind adoptat. Iar acum vă propun, cum spuneam, să trecem la punctul 4, E vorba de pregătirea bugetului 2011 în ce privește partea uh, bugetului legată de comisie și dau cuvântul raportoare noastre, doamna Sidonia, pentru a ne prezenta rezultatele trialogului de pe data de 25 martie Uh, pe care l-am avut cu Comisia Europeană și președinția spaniolă a Consiliului și în același timp să ne prezinte documentul său de lucru consacrat politicii de coeziune. Sidonia, ai cuvântul. Dziękuję, panie przewodniczący. Jeżeli chodzi o trilog, to tak naprawdę można go... Mulțumesc, domnule președinte. În ce privește trialogul, putem uh, să prezentăm ceea ce s-a întâmplat în câteva cuvinte. Trialogul, deci întâlnirea celor trei instituții, Comisia Europeană, Consiliul și Parlamentul European, este un ritual politic. Și e un ritual de-a dreptul tribal, pentru că toți războinicii își arată propriile arme cu ocazia acestui ritual. Toți războinicii își arată puterea, își arată mușchii. Uh, se pregătesc de bătălie și apoi uh, aici se și termină ritualul. Toți își prezintă propria poziție, încercând să facă impresie, dar uh, până la urmă nu se întâmplă mare lucru în această fază. Și acest ritual tribal s-a întâmplat și în acest an, ca întotdeauna, ca în fiecare an. Iar acum să vedem care va fi următoarea mișcare a partenerilor noștri de dialog și să vedem, deci, care va fi proiectul de buget care ne va fi prezentat pe data de 28 aprilie. Parlamentul și-a exprimat propriile așteptări. Consiliul a spus că, sigur, nu există posibilități de a le finanța. Comisia Europeană a spus că va încerca să ajungă la un compromis între aceste două poziții. Știu că simplific foarte mult situația, pentru că, dar aș, trebuie să spun că așa stau lucrurile la ora actuală. Acum, trecând la documentul meu de lucru, uh, acesta privește, sigur, politica de coeziune și ați primit uh, cu toții documentul de lucru la care mă refer în versiunea, din păcate, doar în limba engleză. Pentru moment. Însă, uh, din păcate, de multe ori trebuie să lucrăm foarte rapid Uh, nu avem mult timp la dispoziție și astfel încât uh, adesea, și este o situație regretabilă, dar nu putem dispune de traducerile în toate limbile uh, la timp. Dar, din păcate, trebuie să acționăm rapid și e necesar să avem un timp pentru traducere, timp pe care noi, Comisia noastră, nu l-are la dispoziție. Acum, în ce privește documentul, eu m-am bazat pe documentele care ne-au fost puse la dispoziție de Comisia Executivă, provenite de la grupul de monitorizare, grup uh, la care, grup la ale cărui lucrări a, a asistat colegul Surian. Uh, grupul de monitorizare a adresat uh, întrebări comisiei, comisia a răspuns, întrebările priveau politica de coeziune. Eu am încercat să prezint o sinteză a acestor documente Um, în documentul acesta de lucru pe care îl aveți în fața ochilor. Principala concluzie a documentelor în cauză este următoarea. În acest an, în ce privește exercițiul de buget 2010-2011, exercițiul bugetar 2010-2011, s-ar putea să ne confruntăm cu o problemă de plăți suplimentare Asta pentru că în ultimii ani executarea în cadrul politicii de coeziune uh, nu a, a fost de nivel mai jos uh, față de uh, previziuni, deci s-au acumulat plățile necesare. Noi sperăm că Comisia Europeană va încerca să ne prezinte cifre concrete în ce privește aceste nevoi, aceste plăți suplimentare iar Parlamentul este de părere că există acest pericol, este real, așa încât uh, trebuie ca bugetul nostru să poată acoperi toate plățile, chiar dacă acestea depășesc pragul anticipat de noi. Asta ar fi prima concluzie. A doua concluzie Trebuie să continuăm să uh, uh, încercăm să fructificăm punerea în aplicarea politicii de coeziune. Există limite suplimentare, cheltuieli noi, uh, Um, cu care se confruntă statele membre, deci este dificil, deci este dificil să aducem la zi în continuu uh, politica de coeziune. Uh, mă refer la acest lucru în documentul de lucru. Noi, ca întotdeauna, ne dorim simplificarea punerii în aplicare a acestei politici, iar apoi uh, documentul mai sublinează un alt element fundamental. E important să cooperăm cu acele țări, state membre care se confruntă cu obstacole în punerea în aplicare a politicii de coeziune pentru a ameliora situația în aceste state. Un alt element important se referă la faptul că trebuie să ne gândim întotdeauna la faptul că e necesar să examinăm foarte critic activitățile noastre pentru a înțelege dacă vom reuși să ne îndeplinim obiectivele fixate sau nu, obiectivele politicii de coeziune Uh, cred eu că uh, pot fi realizate, dar uh, această evaluare nu poate fi făcută decât în dialog cu statele membre, luând în considerare necesitatea unei gestiuni financiare sănătoase și unei executări bugetare foarte sănătoase. Mă opresc aici, aveți documentul la dispoziție și, sigur, vă stau la dispoziție dacă doriți să discutăm, inclusiv de alte teme și vă mulțumesc pentru atenție. Da, președintele, mulțumesc, uh, Sidonia. Sigur că reuniunea care se numește trialog a fost extrem de formală și nu putem spune că am învățat mare lucru din ea, nici în ce privește Comisia Europeană, nici în ce privește starea de spirit a Consiliului. Starea de spirit a Consiliului în materie bugetară este business as usual nu s-a întâmplat nimic în lume, nimic în Europa de anul trecut. Obiectivul numărul 1 este să nu avem cheltuieli suplimentare. Bine, e clar că procedura și sistemul nostru al unui calendar pragmatic va trebui adaptat pentru a ține cont de faptul că, odată cu intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona, poate nu mai putem permite, ne putem permite să ne pierdem vremea cu astfel de reuniuni în care până la urmă nu se spune mare lucru. Acum vă întreb dacă, în legătură cu aceste două subiecte uh, la care s-a referit uh, raportarea noastră, există cineva care dorește să ia cuvântul. Domnul Șurian, vă rog. Uh, Mulțumesc, domnule președinte. Cred că acest document uh, pe care ni l-a prezentat doamna raportoare rezumă foarte bine situația de față și atrage atenția asupra unor pericole sau riscuri reale. Prima greșeală a fost uh, făcută de statele membre și ea nu datează de astăzi. Statele membre au tărăgănat uh, semnarea acordului interinstituțional și al cadrului multianual pentru buget. Pentru că trebuia să se pună pe picioare programul de dezvoltare și, în paralel, uh, am avut această întârziere la regulament și uh, în 2007, iar în 2008 a fost imposibil să mai progresăm în limitele sau în calendarul propus în programul de coeziune. Iată o greșeală a statelor membre. Acum nu putem să mai facem nimic. Ce putem să facem noi, Comisia, Parlamentul? Adică putem să încercăm să simplificăm regulile. Însă ne pasc multe primejdii. Raportoarea a tras atenția asupra acestui lucru și confirm și eu. Bugetul Uniunii Europene conține o serie de fonduri care au fost promise și care trebuiau să fie plătite sau executate uh, pe niște ani. Nu știm dacă acest lucru va putea fi făcut într-adevăr în anii viitori pentru că statele membre doresc să cheltuiască cât mai puțin, bineînțeles. Iată un paradox care nu poate fi eh, rezolvat cu cifrele de față sau în condițiile de față. Statele membre au deja contracte, eh, linii de credit deschise, sume care depășesc de trei ori bugetele alocate. Iată, trebuie să ieșim cumva din impas și nu știu cum vom face acest lucru, vom putea face acest lucru. Uh, putem să spunem că statele membre sunt de vină pentru că din cauza lor s-a întârziat, însă trebuie găsită și o soluție. Este de datoria noastră. Pentru moment nu văd altă soluție decât acest midterm review adică o revizuire reală și nu doar pe hârtie. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc. Domnul Cozolin are cuvântul. Eu condivido uh, i punti salienti. Sunt și eu de acord cu principalele puncte ale raportului uh, în ce privește politica de coeziune. Și și eu pot sublinia trei aspecte pe care eu le percep uh, ca Mm, aspecte pe care va trebui să le mai analizăm și să încercăm să găsim soluții pentru ele. Primul risc se referă la plățile pe 2011. E vorba de un risc destul de calculat, ca să spun așa. Dar uh, o situație mai complexă care ne așteaptă e vorba de perioada succesivă, următoare, 2012-2013. Aici, din punct de vedere al plăților, se pot concentra resurse încă și mai mari față de cele pe care, de, de, care deja ne așteaptă, pe care le avem în față pentru 2011. Deci, trebuie să vedem modul în care politica bugetară prevede aceste riscuri uh, cu care ne vom confrunta, cred eu, în, în ultimii ani, în uh, următorii ani. A doua temă este cea a costului, costurilor politicilor de control alegerea a fost corectă. Alegerea pe care am declanșat-o în 2006-2007 la începutul programării fondurilor comunitare până în 2013 și totuși uh, s-au evit două probleme, două probleme evidente care de altfel privesc politica generală, globală, europeană. Unul e aspectul calendaristic am reușit să certificăm și să înregistrăm cu mare întârziere politicile de control ale statelor membre. În 2009 doar a existat deja o verificare generală a acestei situații în Europa, lucru care a dus și la o acumulare a cheltuielilor, a costurilor și astfel apare o problemă legată de gestionarea concretă a fondurilor comunitare. Și aici cred e că bine să ne întoarcem și să facem o verificare în detaliu. Iar apoi a treia problemă care cred eu că va apărea și pe care în parte ne-o semnalează raportoarea și sunt de acord cu această poziție, e vorba de plățile anticipate. Făcute mai ales în această perioadă de criză. Asta e o armă cu două tăișuri. Pentru că raportarea ne semnalează problema necesității de a avea politici de control a acestor plăți, dar haideți să ne înțelegem, uh, plățile anticipate au fost inclusiv un mod să punem în valoare politicile regionale și de coeziune ca instrument împotriva crizei. Mă gândesc la cazul Italiei, unde politica de coeziune a fost de folos și a fost necesară în uh, ultimul an jumate, mai ales pentru a finanța instrumentele de amortizare socială, deci pentru a lupta împotriva crizei într-o țară ca Italia. Dacă, deci asta e tema. Dacă noi punem accentul pe politică de control, aici riscăm să anulăm o parte uh, importantă a plăților anticipate pentru politica pe care am uh, pus-o noi în aplicare în acești ani, ultimii ani. Deci uh, aș dori să mai facem o reflexie, să facem o verificare a acestui aspect. Totuși, cred că raportul, documentul este un punct de, de pornire pe care, la, asupra căruia putem găsi un consens și să putem lucra pe baza acestuia. Merci, mon cher coleg. Mulțumesc. Doamna Samal. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, aș dori să spun că documentul de lucru care ne-a fost transmis este destul de complet și bine țintit. Identifică foarte bine problemele care au apărut în ultimii ani. Există o chestiune care mă surprinde, mă îngrijorează chiar. Suntem într-a patra perioadă de programare a fondurilor structurale și nu mi se pare normal și natural ca lucrurile să se fie ră- înrăutățit. Nu mi se pare normal ca la a patra încercare să vedem că Uh, în loc să ne bunătățim, am făcut exact contrariul. Eu aș avea o explicație legată de această proastă gestiune. N-a existat decât o singură schimbare față de perspectiva 2006. E vorba de regulamentul din 2006. Cred că trebuie într-adevăr să ne punem întrebarea cu multă seriozitate. Pentru că trebuie să ne înțelegem că regulamentul din 2010 s-a făcut în detrimentul unei bune gestionări a fondurilor structurale. Sunt de acord că trebuie să simplificăm procedurile. Sunt pentru controlul fondurilor și cheltuielilor publice, însă nu trebuie să avem un control al controlului al controlului și până la urmă să pierdem din vedere scopul și obiectivul, deci să nu îndeplinim obiectivele pe care ni le-am uh, fixat. La alineatul 39 ni se propune un control suplimentar. Nu sunt deloc de acord. Nu este bine, nu ar aduce niciun fel de valoare adăugată, nu ar aduce nimic în plus față de celelalte mecanisme. Deci, este inutil să mai avem un control în plus, având în vedere că marja de eroare este determinată de suma globală totală. În sfârșit, la penultimul punct de la 39 mi se spune că trebuie să avem o monitorizare a și un impact, al impactului programelor de uh, coeziune. Când vine vorba de evaluarea obiectivelor, trebuie să nu uităm că este vorba de proiecte absolut concrete. Să nu existe dubii asupra acestui aspect. Pentru că nu e vorba de obiectivul bugetului, ci de obiectivele unor proiecte concrete. Vă mulțumesc! <clears throat> Mulțumesc, Haider. Vreau să vă răspund, pentru că mi a spus o întrebare foarte, foarte bună mai devreme și care o vizează pe toată lumea. Și o să repet și mâine acest lucru, însă profit ca să vă spun acum, următoarea reuniune va avea loc pe 27 și 28 aprilie pe 27 aprilie vom, vom începe de dimineață, pentru că comisarul Lewandowski a zis că va veni să ne prezinte proiectul de buget înainte să-l prezinte presei, astfel încât să fim informați înainte ca proiectul să fie supus sau prezentat presei. Deci pe 27 aprilie, 9.30, de la 9 la 12.30, pardon, vom avea prima zi și a doua zi, 28 aprilie, acum domnul Vogel a cerut cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Orice discuție despre politica de coeziune este absolut importantă și bineînțeles că nu trebuie să uităm riscurile sau amenințările la adresa acestei politici am avut un al cincilea raport, uh, sau vom avea un raport, uh, al cincilea raport privind politica de coeziune în curând și știm cât este de important să simplificăm procedurile, însă ușor de spus, greu de făcut. Nu știu ce vom putea să obținem până la urmă. Un alt lucru care apare din acest raport de bună factură este uh, nivelul slab sau scăzut al plăților. Mi se pare că au fost aprobate proiecte, dar uh, banii nu sosesc. Deci uh, proiectele au primit undă verde, însă banii nu sosesc. Așa că ar fi bine să vedem ce se întâmplă, de ce nu se efectuează aceste plăți, cine este de vină, sponsorii, regiunile, comisia. Uh, cred că există multe piste de explorat, să înțelegem ce se întâmplă, unde au loc blocajele. Bineînțeles că acest lucru trebuie să ne inspire pentru a ne îmbunătăți în viitor, pentru ca plățile să fie efectuate la timp. <clears throat> Mulțumesc! Mulțumesc, uh, dragă coleg! Spun uh, sau aici, întrebea uh, comisia dorește să ia cuvântul, să ne spună punctul de vedere al comisiei privind acest subiect al coeziunii. Este clar că anul 2009 a fost cum a fost și în 2010 uh, știm ce se întâmplă. E vorba de o perioadă absolut excepțională, pentru că am încercat să adaptăm fondurile comunitare la necesitatea de a susține activitatea economică în plină criză. Am făcut acest lucru în două moduri. Pe de o parte, am dat 5 miliarde în plus pe două exerciții bugetare, deci 5 miliarde în plus de cheltuieli la bugetul european, partea comunitară a planului de relansare general, de la nivelul Uniunii Europene. Pe de altă parte, am accelerat cheltuielile acolo unde era posibil. <clears throat> Având în vedere volumul fondurilor structurale și al fondului de coeziune, o accelerare de câteva, pe câteva săptămâni a cheltuielilor uh, are un efect uh, foarte, mult mai mare decât uh, dacă dăm un miliard în plus etalați, etalat pe 2 ani de la bugetul comunitar. Pe de altă parte, așa cum a spus Sidonia și alți vorbitori, asta nu înseamnă că putem să facem orice și să uităm uh, reguli elementare de management, de gestiune și de prudență. Deci trebuie să găsim un echilibru. Nu este simplu. Nu știu dacă domnul director general dorește să-și aducă contribuția la această dezbatere deosebit de importantă. Mulțumesc, domnule președinte. Voi încerca să fiu cât mai concis. În primul rând, aș dori să vă spun că în mod general considerăm că documentul transmis de raportoare este un document uh, bun și Comisia își regăsește opiniile din multe puncte de vedere. Totuși aș dori să aduc câteva corecții și să răspund în același timp unei întrebări, unor întrebări care au fost adresate aici. În ceea ce privește problema creditelor de plăți pentru 2011 și apoi 2012-2013. Pentru 2011 ați vorbit mai devreme despre adoptarea proiectului de buget de către Comisie la sfârșitul lunii aprilie. Această problemă va fi tratată și este clar că în bugetul pe sau în proiectul de buget pentru 2011 există o creștere sensibilă a creditelor de plată care trebuie să fie integrată în acest document. Pentru 2012 și 2013 este adevărat că foarte probabil va exista o tensiune în ceea ce privește creditele de plată, pentru că, ținând cont de dimensiunea mecanică a sistemului, vom avea niște plăți destul de mari de făcut și vom vedea dacă există niște necesități speciale de întărire pentru moment, opinia noastră este că situația va fi totuși posibil de gestionat, dar este destul de devreme ca să intrăm în uh, cifre foarte precise. Bineînțeles, avem niște mm, estimări deja. În ceea ce privește situația pentru anul 2009, trebuie să vă spun, așa cum ați reamintit și dumneavoastră, a fost deci un an de tranziție și în plus, în timpul acestui an s-a implementat aceste sisteme de management și control, de gestiune și control. Um, a fost nevoie de timp pentru asta, însă statele membre au îndeplinit între timp toate condițiile necesare pentru implementarea acestui sistem și intrăm acum într-o perioadă de desfășurare normală. Aș dori să fac trei mici corecții sau trei precizări la acest document. În primul rând, în câteva cuvinte despre plățile în avans, plățile suplimentare în avans. Documentul spune că bugetul pe 2010 va fi poate insuficient din cauza unor plăți suplimentare în avans făcute în favoarea a cinci state membre. Calculele noastre arată însă că nu este nicio problemă aici. Și aceste plăți suplimentare în avans pot fi gestionate foarte bine în cadrul bugetului pentru 2010, fără să fie nevoie de o rectificare bugetară. Un al doilea punct pe care voiam să-l ridic, problema plăților interimare, intermediare. Sigur că aici avem niște perspective încurajatoare și aș dori să vă spun că dacă se înregistrează necesități suplimentare de fonduri pentru aceste plăți intermediare. În momentul în care vom avea o viziune mai clară, în a doua parte, parte a anului, vom reveni asupra acestui aspect. Pentru moment nu avem suficiente informații pentru a afirma uh, dacă va fi sau nu nevoie de aceste plăți suplimentare. Uh, pentru moment, ritmul acestor plăți um, uh, intermediare este satisfăcător. Un al treilea punct pe care voiam să-l menționez o clarificare privind plățile în avans. În documentul de lucru se spune că că nu se cunoaște foarte bine utilizarea acestor plăți anticipate. Se specifică de asemenea că acestea ar fi în oarecare măsură necontrolate, nesupravegheate și în momentul în care se fac aceste plăți anticipate, comisia este adevărat că nu controlează, nu controlează aceste plăți anticipate în momentul în care ele sunt făcute în favoarea statelor membre. Totuși, aceste plăți anticipate sunt controlate în momentul în care cheltuiala efectivă este finanțată. Atunci ea este controlată și în acel stadiu avem la dispoziție un mijloc de control al modului în care au fost gestionate aceste plăți anticipate. Și în cele din urmă, <clears throat> câteva observații pe care o să le fac în mod bilateral. E vorba de uh, regula N plus 1, N plus 2, N plus 3, uh, niște aspecte mai complicate pe care nu, aș, care nu aș vrea să vă complic acum, însă în ceea ce privește referirea la punctul 17 din acordul interinstituțional, e vorba acolo de sumele fondului de coeziune, sume pe care Comisia le va adopta pe 14 aprilie printr-o comunicare către Parlament și Consiliu în cadrul lucrărilor privind ajustările tehnice. Și în această comunicare vom vedea ajustările adecvate care vor ține cont de implementarea acestui punct 17 al acordului interinstituțional care se referă la statele membre care beneficiază de aceste fonduri de aceste fonduri. Vă mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, domnule director general. Spune, domnule președinte, Sidonia, doriți să uh, faceți o concluzie? Mulțumesc pentru toate aceste observații, pentru toate remarcile făcute aici, care îmi vor îmbunătăți uh, documentul. Uh, Aș dori să mai clarific un lucru care este vital, după părerea mea. Mesajul pe care încerc să-l transmit prin documentul de lucru nu este. Președintele remarcă că este o problemă cu cabina franceză, nu se aude traducerea. Vorbitorul reia. Aș dori să clarific un lucru. Vă mulțumeam așadar tuturor pentru contribuții și voiam să clarific că documentul meu nu reprezintă o solicitare de fonduri suplimentare în cadrul politicii de coeziune în acest stadiu, pentru că în acest stadiu Uh, nici noi și nici Comisia Europeană nu are la dispoziție calcule sau estimări care să arate de ce fonduri suplimentare sau de ce plăți suplimentare ar fi nevoie. Totuși, prin documentul meu de lucru aș dori să arăt că uh, dacă ar exista niște nevoi potențiale de plăți suplimentare, atunci nu ar trebui să fim surprinși de asta. De asemenea, un lucru pe care documentul îl spune destul de clar, dar aș dori să-l reafirm aici, um, preocuparea legată de controlul bugetar este, bineînțeles, uh, ușor de înțeles. Aici trebuie implicate, implicate părțile uh, vizate, dar controlul și supravegherea nu trebuie să fie neglijate din lipsă de timp. Totuși, acest lucru se face în defavoarea obiectivelor politicii de coeziune și acest lucru nu ar trebui să se întâmple. Um, misiunea noastră este de a reconcilia cele două sarcini, implementarea politicii de coeziune și implementarea obiectivelor acestora. Acesteia, am ce scuze. Și acest lucru ține de îndeplinirea condițiilor specifice politicii de coeziune în acel moment, uh, accentul fiind pus numai pe condiții obiectivele politicii de coeziune devin secundare și acest lucru nu trebuie să se întâmple. Trebuie să avem grijă să asigurăm implementarea acestor obiective în același timp, pentru că ele sunt de o importanță crucială. Vă mulțumesc din nou pentru toate comentariile pe care le-ați făcut și aștept cu nerăbdare calculele pe care ni le va transmite Comisia Europeană. Mulțumesc! Mulțumesc, spune domnul președinte, și vă propun acum să trecem la raportul domnului Giovanni Lavia privind viitorul politicii agricole comune după 2013 și trebuie să înaintăm un aviz către Comisia de Agricultură și colegul nostru, domnul Lavia, este raportorul, are cuvântul. Grazie, președinte. È ovvio che questo tema della... Mulțumesc, domnule președinte. Sigur, această temă reformei PAC este o temă importantă uh, pentru întreaga comunitate europeană, pentru că e vorba de uh, sume importante de la buget pentru această politică, politică ce are o importanță istorică încă de la începutul său și încă de la începutul Uniunii, Europene. În primul rând trebuie să subliniez faptul că raportul spre căruia trebuie să dăm un aviz, raportul colegului Lyon din uh, Comisia pentru Agricultură, care va fi prezentat uh, săptămâna viitoare în Comisia de Resort, uh, și asta, din păcate, în momentul în care, având în vedere calendarul pe care trebuie să-l respectăm, în momentul în care a fost redactat uh, acest aviz, versiunea raportului final prezentat în Comisia de Agricultură încă nu era disponibilă. Totuși, cred că înainte de a vorbi de resursele necesare pentru a finanța politica agricolă comună după anul 2013, trebuie să examinăm în detaliu care sunt uh, scopurile acestei politici și mai ales să vedem cum în mod istoric politica agricolă uh, comună uh, de la o politică uh, care avea scopul de a ajunge obiective comune pe plan comunitar și să furnizeze produ- produse de calitate și-a extins scopurile care acum se referă nu doar la un nivel de producție și la o garanție a, cali- a calității produselor oferite, ci din ce în ce mai des uh, se referă și la teme diverse, pentru că agricultura și uh, gestionarea teritoriului prezintă o mare importanță pentru conservarea peisajului și mai ales constituie inclusiv în vederea politicilor uh, care au ca scop combaterea uh, schimbărilor climatice. Deci constituie o temă de mare importanță pentru că 30% din uh, carbonul prezent în atmosferă dioxidul de carbon prezent în atmosferă e prezent în plantele cultivate. Deci, e clar că trebuie ca această politică agricolă să se alinieze acestor obiective pe care le urmează, inclusiv după 2013. Acum, din punct de vedere financiar, știți cu toții că politica agricolă comună Uh, avea o cotă mai importantă a, a bugetului comunitar decât cea actuală. Dar apoi uh, importanța sau incidența acestei politici uh, agricole comune s-a diminuat până când în ultimul buget aprobat s-a situat puțin sub 43% și în cadrul financiar multianual până în 2013 se va ajunge la un nivel puțin superior unui, unui procent de 39%. Dezbaterea care s-a inițiat și pe care se concentrează, asupra căreia se concentrează raportul Lion din Comisia pentru Agricultură, se concentrează asupra menținerii unei politici agricole comune pe plan comunitar. Așadar, dă un prim răspuns celor care, în cadrul dezbaterii privind planul comunitar, prevăzuseră un proces de renaționalizare a politicilor agricole. Deci, prima temă, în legătură cu care, sigur, pentru consecințele pe care le are și asupra bugetului, va trebui să ne pronunțăm, este menținerea unei politici agricole comune pe planul comunitar, fără procese de renaționalizare acestea. Un al doilea obiectiv reprezintă foarte clar și acest lucru este pus în evidență în avizul meu, și anume, pentru a ajunge obiectivele indicate pentru noua politică agricolă comună, aceasta trebuie să dispună de o susținere financiară adecvată. Deci față de trecut, politica agricolă comună se îmbogățește cu noi obiective uh, și pentru că acestea să fie realizate, trebuie să existe o susținere financiară adecvată. Aici în mod evident, uh, în procedura de aprobare a noii politici agricole comune, sigur, uh, vom avea și noi un cuvânt de spus. Bien, merci. Președintele, mulțumim domnului raportor. Sigur că avem uh, niște termene destul de restrictive. Calendarul suntem obligați să respectăm, pentru că, iată, termenul pentru de depunerea amendamentelor este pe data de 13 aprilie la amiază. Deci mulțumesc uh, domnului raportor pentru că a fost foarte atent la aceste aspecte și că a terminat la timp avizul. Uh, a cerut uh, mai mulți colegi cuvântul, dar înainte vă atrag atenția, atrag atenția comis- și Comisia noastră și Comisia executivă, asupra a două aliniate foarte importante ale acestui proiect de aviz al raportorului nostru. Punctul numărul 3 și Giovanni ai, tocmai l-a explicat în punctul numărul 3 se recomandă menținerea finanțării integrale a politicii agricole comune de la bugetul comunitar. E un punct politic foarte sensibil aici și e o poziție puțin diferită față de cea a Comisiei pentru Bugete în momentul în care am adoptat cadrul financiar multianual actualmente în vigoare. Sigur, Rainer Böge va putea să ne ajute aici, să ne aducă precizări. Pe de altă parte, La punctul numărul 6, cred că ar fi bine ca uh, Comisia Executivă să citească acest proiect de aliniat pentru a ne da opinia uh, sa, pentru că e o problemă de procedură foarte importantă pentru a ști exact care e marja, nu de ce marja de manevră dispunem în ce privește evaluarea cheltuielor agricole, ținând cont de noul calendar legat de punerea aplicare a Tratatului de la Lisabona. A, în primul rând, dau cuvântul domnului Salvador Garriga. Gracias, președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Salut în mod deosebit, salut, cu, uh, salut uh, și îmi exprim părerea favorabilă pentru acest aviz, de, o proiect de aviz. Este primul uh, caz în care uh, Comisia de, pentru Bugete uh, își va da un aviz asupra unui aspect care reprezintă mai mult sau mai puțin 40% din uh, uh, cheltuielile comunitare. Dar cred că e foarte important ca noi să ne pronunțăm acum pentru că așteptăm această revizuire la mijloc de parcurs uh, și propunerea respectivă în legătură cu proiectul de buget comunitar pentru a ne putea pregăti uh, pentru viitoarele discuții asupra uh, politicii agricole comune și cum va arăta aceasta după 2013. Deci, am o părere favorabilă față de acest document, deoarece cred că domnul Lavia a subliniat cele mai importante puncte pe care trebuie să le dezbatem aici. Deci e important să vedem care vor fi pozițiile Uh, exprimate, trebuie să ne gândim dacă sau nu dorim uh, politica agricolă comună în viitor și trebuie să avem pentru asta, sigur, o abordare uh, din punct de vedere al politicii bugetare. Sigur, noi, până la urmă, vom avea cea mai importantă reacție și nu Comisia pentru Agricultură, pentru că Parlamentul European trebuie să-și spună cuvântul pentru viitoarele perspective financiare. Uh, și să spună că trebuie să avem nevoie de finanțări uh, comunitare suficiente pentru această politică în viitor. Deci trebuie să facem o alegere cu caracter politic. Sper să se întâmple asta, dar uh, acestea fiind spuse, uh, va trebui să fie compatibilă cu strategia UE 2020. Dar sigur că va, trebuie să fie o strategie care este menționată împreună cu politica agricolă comună și cu politicile de coeziune, care trebuie să fie funcționale în interesul uh, strategiei 2020. Cred că politica agricolă comună ar trebui să fie aliniată la obiectivele acestei strategii pe viitor. Trebuie să existe un pilon fundamental pentru schimb- și pentru combaterea schimbărilor climatice, dar dacă așa va fi cazul, atunci sigur că poate va trebui, și sper că suntem cu toții de acord, să dispună de suficiente fonduri. Un alt punct menționat de domnul Avia, și cred că trebuie să-l examinăm foarte atent, este faptul că, în general, politica agricolă comună, deci uh, întregul cel de-al doilea pilon, nu poate fi finanțată din alte categorii sau alți piloni care uh, uh, nu dispun de suficientă finanțare actualmente din, de la bugetul comunitar. Am încercat să facem asta în trecut și nu cred că trebuie să repetăm această greșeală și pe viitor. Cred că cheltuielile pentru agricultură trebuie să fie finanțate cu banii de la agricultură. Pentru că altfel uh, vom trage concluzii greșite când, e, când va veni vorba de domeniul de aplicare bugetar pentru politica agricolă comună. Deci, în final, domnule președinte, eu cred că acest document propus de domnul Lavia ar trebui să se bucure de susținerea unanimă a Comisiei noastre și să constituie baza pentru dezbaterile bugetare din viitor. Președintele, mulțumesc! Uh, iată, a exprimat vorbitorul uh, și poziția PPE și acum uh, s-a cerut cuvântul din partea liberalilor și democraților. Mulțumesc, domnule președinte. Sunt de acord. Cele spuse de domnul Lavia, într-adevăr, politica rio comună trebuie să fie una comună și ați spus-o și dumneavoastră, poate cu alte cuvinte, în timpul negocierilor privind perspectiva financiară, dar nu eram de acord personal. Am reflectat între timp și, da, trebuie să avem abordare comună pentru politica agricolă comună. Iată chestiunea fundamentală avem aici o a domnului Lavia pe marginea portului George Lyon. Ideea este ce abordare vom avea față de această politică agricolă comună. S-a mai discutat acest lucru în cadrul comisiei. Cred că domnul Lavia a găsit un echilibru bun când vine vorba de chestiunea bugetară. Ați menționat și dumneavoastră noutățile aduse de Tratatul de la Lisabona pot să apară probleme în timpul anului pentru că s-ar putea ca amendamentele să sosească la momentul inoportun în ce, raport cu procedurile care sunt deja în curs. Există divergențe de opinii privind dimensiunile bugetului pentru agricultură. Putem să avem păreri diferite dar eu pariez că acesta o să fie unul relativ scăzut. Asta este realitatea. Având în vedere situația din țările membre, finanțele publice, nu cred că se va vota un buget mai mare pentru agricultură în viitor și trebuie să ne gândim dacă Uh, politica aceasta agricolă în toate elementele sale funcționează așa cum trebuie, să ne gândim dacă nu cumva ar trebui în continuare reformată, modificată, este ceea ce se discută în Comisia Agri, dar cred că e nevoie de reforme. Și cu siguranță la Consiliu se vor cere astfel de reforme. Dumneavoastră, domnule președinte, ați spus acest lucru în documentul privind resursele proprii. Dacă nu luăm în calcul toate elementele pertinente uh, și viitorul uh, PAC, uh, nu vom putea să avansăm. Deci era vorba de discuția privind resursele proprii. În orice caz, pe să cred că raportul la via este unul neutru Uh, și îl laud pentru această poziție neutră. E vorba de chestiuni arzătoare care sunt abordate și, bineînțeles, avem acest tratat la Lisabona care trebuie luat în calcul. Mulțumesc, An. Văd că doamnele sunt războinice în această după masă, au chef să se bată. Sidonia vorbea de trilogul și acea înfruntare tribală și acum An își pregătește pistoalele. Pe de altă parte, este mulțumită de raport și de raportor. În orice caz, mulțumesc. Poziția dumneavoastră este foarte clară. Domnul Aglund are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Foarte pe scurt și mulțumesc domnului Lavia pentru acest aviz. E vorba de ceva echilibrat. Aș atrage atenția asupra punctului 3. Dacă am înțeles eu bine, ați spus că nu doriți renaționalizarea PAC, ceea ce e foarte bine. Însă știm că multe state membre vor să folosească banii de la politica agricolă comună pentru a compensa alte plăți naționale nu știu dacă considerați că, sau dacă aceasta este intenția de la punctul 3, poate ar trebui mai multe precizări aici, pentru că trebuie să avem o poziție coerentă aici și consecvență e ceva ce interesează foarte mult Finlanda, cea mai nordică regiune, cea mai nordică agricultură din Europa și Știm că nu este simplu să facem agricultură în condițiile noastre, dar uh, încercăm, încercăm. Nu știu. Înseamnă că doriți într-adevăr schimbarea și încălzirea climatică? Asta ar trebui oare să deducem? Dar având de vedere constrângerile geografice, da. Bun, doamna Grelie. Euh, Mulțumesc. Nu o să fiu războinică, dar vreau să aduc uh, mai multe elemente în dezbaterea de față. În primul rând, contextul economic, uh, dar și de mediu, determină o revizuire profundă a PAC. Uh, totuși, PAC trebuie menținută în starea actuală pentru că, de fapt, nu, Astăzi PAC uh, dă 80% din bani la 20% din fermieri sau producători. Iată o situație extraordinară. Deci este nevoie de eh, modificări. Iată contextul general. Știu că sunteți eh, foarte talentat în mânuirea cuvintelor, domnilor președinte, însă eu nu sunt atât de subtilă ca și dumneavoastră și ați s-a vorbit despre neutralitate, nu știu dacă există o diferență între a fi neutru sau a fi pur și simplu fără sare și piper. Uh, avem mai multe obiective pentru PAC. În primul rând, o mai mare echitate, condițiile pe care le-am menționat, apoi o eficiență uh, în ceea ce privește cheltuielile deci revizuirea arhitecturii bugetare a PAC, având în vedere jocul care există între plățile directe și indirecte și, în sfârșit, un alt element, um, sublinierea uh, și rezolvarea incoerențelor, necoerențelor între pilonul 1 și 2, pentru că există o zonă de umbră, o zonă gri între cele două uh, între cei doi piloni și aceste lucruri trebuie să fie rezolvate. Și apoi, de multe ori se vorbește despre legitimitatea politicii agricole comune, uh, așa cum este resimțită de cetățeni. Deci trebuie să avem uh, o mai mare atenție față de cerințele uh, cetățenilor, exclusiv în ceea ce privește amenajarea teritoriului. În orice caz, politica aceasta este una integrată, ea trebuie să rămână integrată, trebuie să aibă încă și mai mare componentă solidaritate și apoi uh, finanțarea. Finanțarea trebuie să decurgă digret din obiectivele pe care noi ni le-am propus, din ceea ce dorim să facem. Dacă suntem de acord cu ceea ce vrem să facem, cred că împreună vom găsi și mijloacele financiare adaptate. Iată ce vrem să spun, domnule președinte. Merci, euh, cher euh, Mulțumesc. Stimată colegă, ce ați spus este foarte interesant și își va justifica o depunere de amendamente din partea dumneavoastră ca să aducem, să punem puțină sare în acest raport atât de fad, nu-i așa? Uh, sunt de acord asupra ceea ce ați spus, ceva ce foarte important de altfel. Și Cred că domnul Rainer va fi de acord. Viitorul PAC trebuie să depindă foarte mult de ce obiective ne propunem. Apoi vedem bugetul. Nu este abordarea pe care a avut-o Consiliul European în, abordările, în negocierile precedente privind perspectivele și la inițiativa delegației franceze, la vremea aceea deținătoare a președinției, uh, s-a discutat acest lucru. Negocierile au fost destul de bizare și au dus la niște rezultate și anume că singura marjă de manevră bugetară pe care noi o aveam în practică în de trei ani era excedentul provenind de la PAC. În același timp, în același moment, agricultorii din țările noastre au fost pur și simplu ruinați din cauza prăbușirii prețurilor. Iată ce paradox, ce situație contradictoare. Am crezut că putem să-i, să protejăm pe fermieri, garantându-le o anumită linie comună, politică de buget de la PAC. Aceste plăți însă n-au avut loc în condițiile pe care noi le-am prevăzut și, în același timp, uh, fermierii au suferit foarte mult, așa cum știm. Domnul Rainer Böge. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că la ora actuală, în acest moment, uh, deci acest uh, aviz agri și de la buget, uh, avem un document echilibrat, interesant, însă trebuie să fim atenți ca și comisie să nu uh, dăm peste competențele comisiei pe fond, a comisiei agri. Um, iată de ce nu trebuie neapărat să influențăm mersul lucrurilor în Comisia Agri. Însă sunt de acord cu un lucru. Uh, e vorba de acea comisie temporară privind provocările financiare. Este nevoie de a ne propune anumite obiective foarte clare. Având în vedere codecizia, și, în general, având în vedere ceea ce dorim noi să obținem ca și compromis. Deci, fixarea acestor obiective. Și să nu ne trezim ca în situația din noiembrie anul trecut, când era vorba despre politică regională și structurală, uh, știm ce s-a întâmplat atunci. Avem două opțiuni pentru PAC. Ori să reduce foarte mult bugetul comunitar, ori să renaționalizează această politică Uh, știm că acest document extrem a ajuns până la urmă la da de gunoi. Așa că, bineînțeles, trebuie să învățăm din greșelile trecutului. Uh, comisia temporară încercuse să se ajungă, încerca să se ajungă la un compromis greu de obținut de altfel. Dorim, deci, s-a spus, o politică agricolă comună, europeană, dar dacă statele membre nu aduc suficienți bani, Uh, la bugetul comun, atunci trebuie să, eventual, să încercăm, un, uh, o, să încercăm o cofinanțare națională complementară. În orice caz, este un scenariu demn de luat în calcul. Nu înseamnă neapărat să mergem pe cofinanțare neapărat sau în mod automat, dar deci, deci să păstrăm această politică agricolă comună, dar dacă lucrurile se complică foarte mult, și când vine vorba de Consiliu ne, teme, ne temem, suflăm și în iaurt, eh, trebuie să găsim un plan B, o soluție alternativă. Iată compromisul la care am ajuns la acel moment. Eh, este clar că în ce privește PAC avem două aspecte. Unul este vorba de finanțarea completă de la bugetul comunitar și apoi măsurile complementare care provin din cofinanțare se vorbește mult despre acele procente, 80, 20%. Mai sunt și alte procente și alte elemente care intervin în aceste discuții, mecanismul de corectare și resursele proprii. Și apoi problema echității distribuirii acestor bani și aici, uh, bineînțeles, discuția este una lungă. Vă mulțumesc! Euh, un, un des paradoxes, il y en a beaucoup. Da, sunt multe paradoxuri aici și unul dintre ele este că tocmai țările cele mai ostile față de politica agricolă comună se opun unei plafonări, unui plafon al um, ajutoarelor oferite prin această politică. Uta Hauk. Da, mulțumesc. Uh, înțeleg foarte bine de ce Estela a spus că raportul este destul de fad, destul de șters. Um, e, vorba de proiectul de aviz al domnului Lavia. Înțeleg așadar de ce a spus că este destul de fad. Și anume, cred că am putea fi de acord cam cu toate aliniatele, tocmai pentru că tonul este foarte neutru. Și este un simplu aviz. De altfel, nici nu avem competența și nu dorim aici, în cadrul comisiei noastre, să redefinim uh, PAC. Sunt de acord că nu ne dorim niște noi denaționalizări. și mă refer la alineatul 3, unde se vorbește despre disparitățile existente între diferitele state membre și despre necesitatea de a evita aceste diferențe. Ne dorim așadar un buget comunitar care să acopere toate aceste cheltuieli. Însă disparitățile există deja, există chiar dacă plățile provin din buget. Cu excepția acestui acestei mici părți de dezvoltare care face obiectul unei cofinanțări rurală, dezvoltare rurală, da. Uh, acest paragraf ar trebui să fie, acest alineat ar trebui să fie modificat. Uh, să spunem că nu ne dorim o renaționalizare și că plățile să se facă în mod echitabil de la bugetul comunitar. Obiectivele PAC trebuie să fie bine definite și nu acesta este rolul nostru aici în cadrul Comisiei Bugete. De altfel, nici nu putem face asta până pe 13 aprilie, însă ceea ce aș dori este ca, buge- ca acele plăți care sunt făcute din buget să se facă pe baza acelorași criterii și nu pe baza unor plafoane istorice. Mm, și acest lucru nici nu ar fi corect față de noile state membre. Și totuși, pe teren există mari diferențe. Știm cu toții asta. Și dacă am putea să facem această trimitere spre echitate, nu cred că ne putem totuși angaja Putem lăsa însă aceste aspecte deoparte și le putem de altfel lăsa în responsabilitatea Comisiei de Agricultură, care este cea care se exprimă pe fondul reformei politicii agricole comune. Ea este cea care trebuie să discute acest subiect împreună cu noi, poate, dar în orice caz nu în acest stadiu. Această dată de depunerea amendamentelor și apoi de votare este foarte apropiată. Mulțumesc. Mulțumesc, cu domnul Coslic. Mulțumesc, domnule președinte. Statele Unite au adoptat un plan pe 50 de ani privind modul de abordare a problemelor din agricultură, din producția agricolă. Au abordat această problemă în mod strategic pentru că pentru ei este un aspect de dezvoltare strategică și nu ascund în niciun mod faptul că doresc să uh, cucerească piața alimentară. Și vor face acest lucru pas cu pas, ceea ce înseamnă că își organizează producția mai bine, includ produse și organisme modificate genetic în liniile lor de producție și urmează uh, tendința către o, mai, o producție mai eficientă. Brazilia, Argentina au adoptat o cale similară și Europa caută și ea soluții, soluții adecvate care să protejeze statele membre, însă unele de celelalte. Și nu ne uităm la necesitatea de a fi competitivi la nivel global, la nivel mondial, în loc să Uh, vedem cum putem uh, răspunde uh, nevoilor țărilor individuale. Și aici avem o problemă destul de gravă. Există preocupări legate de modul în care se va dezvolta agricultura europeană pe viitor, pentru că încercăm să rezolvăm aceste probleme pe termen lung cu niște soluții pe termen scurt și la fiecare doi-trei ani facem noi improvizări, noi încercări de a repara sau de a ajusta uh, principiile pe care le uh, utilizăm. Sigur că acestea sunt corecte la nivel individual, însă este important să utilizăm naționalizarea producției individuale în agricultura europeană, dar aceste uh, sectoare sunt parțial naționalizate prin contribuțiile statelor membre. Nu ajungem la o colectivizare, colectivizare a producției agricole în Europa. Uh, nu vom atinge proporțiile pe care le-a atins în istorie, însă producția, așa cum este ea, este fragmentată și nu va fi competitivă, nu va putea să facă față presiunii aduse de actorii de la nivel mondial. Și cred că în viitor ne vom confrunta cu noi serii de măsuri la nivel european, măsuri de protecție a pieței interne. Trebuie să adoptăm aceste măsuri protecționiste pentru a ne proteja uh, producția alimentară și agricultura față de concurența enormă din afara Europei. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Doamna Dion, mulțumesc, domnule președinte! eu o să fiu um, într-o dispoziție mai bucolică și o să vă transmit câteva elemente legate de acest raport, uh, detașându-mă puțin de ceea ce s-a spus mai devreme. Cred că acest raport are meritul de a fi destul de conservator și refuză renaționalizarea apăr, susține o abordare comunitară, lucrul pe care le fel, pentru care îl felicit. Uh, vorbește despre legătura între pilonul 1 și pilonul 2 și de altfel aici uh, lucrurile s-ar putea spune chiar mai clar uh, în sugestii și nu numai în considerente. Comisia de Agricultură Eh, dacă Comisia de Agricultură își va folosi noile competențe eh, în contextul tratatului de la Lisabona, e bine, atunci nu mi se pare deloc indecent ca și Comisia noastră să dea eh, niște indicații, să dea niște orientări din punct de vedere bugetar. Voi depune la rândul meu câteva amendamente care nu vor intra în detaliu, dar care vizează o mai mare claritate a mm, Uh, asupra suveranității alimentare uh, și aici intru în contradicție cu antevorbitorul meu, în contradicție cu modelul american care uh, ne-ar aduce în Europa, de altfel, tot ceea ce nu dorim să avem aici. Noi suntem în favoarea unei politici agricole comune, unei politici europene care să respecte specificitățile și care să pună accentul pe circuitele cele mai scurte de remunerare a agricultorilor din Uniunea Europeană. Deci vom depune câteva amendamente amendamente pentru a preciza mai bine aceste orientări, dar fără a reface conținutul. Însă, în orice caz, mă bucur să văd că acest raport menține orientările de bază pe care uneori le-am crezut amenințate și care nu sunt uh, amenințate totuși în acest caz. Se dorește menținerea unei abordări comunitare, a unui buget important și sper că acesta va fi menținut ca atare. Asta este o altă dezbatere, dar în orice caz o abordare comunitară și spunem nu renaționalizării. Aceste lucruri mi se par importante. Vă mulțumesc, spune domnul președinte. Îi voi cere domnului raportor să facă concluziile acestei discuții. Pentru a clarifica însă dezbaterea, atunci când vorbim despre renaționalizarea PAC, oricare ar fi punctul de vedere pe care îl avem pe acest subiect, nu că sunt de acord sau nu, nu acesta este rolul meu. Însă, în acest caz, când discutăm cu factorii de conducere din domeniul agricol, vedem că există o confuzie, pentru că există trei nivele diferite. În primul rând, determinarea conținutului și regulilor politicii agricole comune. care, de acum înainte, vor ține de procedura de codecizie. Între Consiliu și Parlament. Iată un punct asupra căruia constat că există un consens larg, ca să nu spun o unanimitate, regulile politice agricole comune trebuie să fie fixate, stabilite la nivel european și să rămână în câmpul de competențe al Uniunii Europene. Și apoi, există un al doilea nivel, cel al finanțării. Politica este decisă la Bruxelles, până acum a fost finanțată 100% pentru pilonul 1 prin bugetul european, atunci întrebarea se pune, va rămâne acest uh, procent de 100%? Și mai există și un al treilea nivel. E vorba despre complementele naționale în ce privește politica agricolă comună. În toate țările membre există niște reguli naționale complementare de aplicare și eventual și niște ajutoare financiare, niște subvenții naționale suplimentare care ajutoare se numesc în mod bizar ajutoare de minimis. Odată cu criza laptelui, multe din țările noastre au fost în situația de a plăti ajutoare uh, agricultorilor, fie ajutoare de tip de minimis sau uh, ajutoare prin intermediul unor avantaje fiscale sau uh, unor facilități de creditare, etc. Uh, și independent de aspectul financiar, există și reguli financiare care privesc mediul, dreptul concurenței și care pot fi diferite în funcție de state. Și există o problemă despre care se vorbește foarte puțin în materie agricolă și care, după părerea mea, apare ca și în sectorul industrial, și anume buna funcționare a pieței interne, libera circulație a produselor agricole în interiorul Uniunii Europene, condiții de concurență loiale între producătorii europeni. Deci trebuie să distingem foarte clar aceste trei nivele. Conținutul politicii agricole, care se aplică la scara Uniunii Europene, acolo unde se iau deciziile, finanțarea acestor politici și apoi complementele naționale. Când ne gândim la termenul de renaționalizare, vedem că există aceste trei aspecte diferite. Domnule raportor, dacă doriți să faceți concluziile acestei discuții. Grazie Presidente. In primo luogo mi consente di ringraziare i colleghi per... Eh, mulțumesc, eh, domnule președinte, mulțumesc și colegilor pentru contribuția adusă la dezbatere elemente care vor fi putea fi utile în eh, continuarea dezbaterilor pe această temă, că sunt convins că vor mai continua dezbaterile dincolo de avizul de astăzi, dar în timp vor mai fi destule dezbatere până când vom ajunge la uh, o concluzie cu situația PAC după 2013. Eu doresc să amintesc colegilor că e clar că aici exprimăm un aviz uh, față de un raport din proprie inițiativă. Apoi, sigur că vom avea și o comunicare din partea Comisiei, asupra căreia sigur că ne vom întoarce, apoi vom avea și un text de lege deci, există un, un, un întreg parcurs, în cadrul, o întreagă procedură în cadrul căruia vom avea posibilitatea de a ne exprima avizul, inclusiv intrând în detaliu, încă și mai mult. Uh, pe de altă parte, cred că e bine să lăsăm uh, Comisiei pentru Agricultură uh, la atitudinea să-și exprime avizul în legătură cu o serie întreagă de elemente tehnice asupra cărora această comisie va trebui să intre pe fond în ce privește eficiența, menținerea anumitor politici, uh, raportul între primul și cel de-al doilea pilon, uh, eficiența pe baza experienței de până acum uh, în ce privește dezvoltarea rurală. Din punctul nostru de vedere, oricum, cred că astăzi, în cadrul dezbaterii, mm, s-a subliniat în general această voință de a dispune în continuare de o finanțare a politicii agricole comune pe plan comunitar. Aspectele ce țin de finanțarea anumitor măsuri pentru dezvoltarea rurală, cum ar fi, de exemplu, susținerea pentru zonele dezavantajate, care încă și astăzi au un, un anumit nivel de cofinanțare pe plan național și bine, acest lucru îl vom vedea când vom intra mai mult în detaliu sigur, dar Acum pot spune că se pare că este o părere generală împărtășită, sigur cu unele diferențe, în legătură cu necesitatea de a dispune de o politică agricolă comună, în adevăratul sens al cuvântului, deci comună, și anume o politică agricolă a Uniunii Europene. Mai apoi, cred că a apărut clar în, din dezbatere că înainte de a vorbi de resurse, trebuie să ne referim la obiective. După cum spusesem uh, în uh, cuvântarea mea inițială, astăzi, în cadrul politicii agricole comune, uh, trebuie introduse o serie de elemente suplimentare. Pentru că nu mai avem o politică orientată doar spre producție și susținerea calității produselor agricole care trebuie oferite consumatorilor europeni, dar din ce în ce mai mult e vorba de o politică adresată și inclusiv producția anumitor bunuri publice care nu au piața lor proprie și care, în mod clar, nu pot avea niciun avantaj direct uh, pentru agricultorii europeni. Din acest motiv și prin intermediul acestui instrument va trebui să uh, facem o acțiune, o campanie de sensibilizare a cetățenilor noștri, spunându-le că dacă vor plăti anumite resurse, o vor face nu doar pentru a-și menține agricultura, ci pentru a se putea bucura de o serie de bunuri publice Uh, fie că e vorba de peisaj, conservarea mediului înconjurător, uh, uh, apoi captarea carbonului în cadrul agricol, prevenirea catastrofelor naturale și așa mai departe. Deci, o serie de elemente utile au fost relevate în cadrul, în cadrul acestei dezbateri cu contribuția tuturor. Sunt convins că vom putea îmbunătăți acest document al meu și uh, să-l votăm uh, în uh, interiorul calendarului prevăzut de comisie. Mulțumesc, președintele, mulțumesc, dragi coleg. Uh, uitasem să dau cuvântul domnului director general, căruia atresesem atenția asupra mai ales punctului 6 al, al documentului. Vă rog, domnule director general. Mulțumesc, președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Sigur, e o dezbatere foarte interesantă. Eu voi răspunde unei întrebări de ordin tehnic. Vreau să spun că, într-adevăr, în mod contrar față de ce scrie la paragraful aliniatul 6, Comisia are intenția de a prezenta o scrisoare explicativă, agricolă, conform practicii bine stabilite. Cred că aici textul ar trebui modificat, adaptat. Mulțumesc. Președintele, mulțumesc și sigur raportorul nostru va intra în contactul nostru pentru a face modificarea necesară. Reamintesc că calendarul În ce privește depunerea amendamentelor la Comisia de Bugete, mă de faptul că după această discuție vom avea multe amendamente, care deci vor da aceastare și piper, ba chiar și ardeiute acestui proiect de raport. Uh, deci 13 aprilie la amiaz, depunerea amendamentelor. Votul în comisia noastră ar trebui să aibă loc pe 27 aprilie, 27-28, votul în comisia uh, pentru agricultură pe 2 iunie și plenara, votul în plenară uh, vă rog, va fi discutat raportul în plenara din luna iulie. Mulțumesc! Și acum vă propun, pentru că domnul Lewandowski va sosi peste câteva uh, minute, deci trecem să trecem la punctul numărul 13, la uh, solicitarea domnului raportor Calfin, uh, care va vorbi înaintea unui uh, schimb de opinii privind sustenabilitatea pe termen lung a finanțelor publice pentru o economie în redresare. Un subiect foarte simplu. Uh, și domnul Calfin sunt convins că ne va da o soluție imediat. Imediat, că sa, domnule președinte. Ah. Nu chiar așa imediat, domnule președinte, nu chiar de imediat. Domnule președinte, dragi colegi, e vorba de un aviz uh, uh, față de un raport uh, elaborat de Comisia Econ și exprimă comentariile Parlamentului în legătură cu uh, Uh, uh, probleme evocate într-o comunicare a Comisiei din 1 octombrie anului trecut. Raportul se concentrează asupra unor măsuri pentru a ieși din criza politică și, uh, și economică și financiară și trebuie o mai bună coordonare a politicilor. E vorba și de calendar față de politicile fiscale. Silence, nous écoutons monsieur Calfi. And decreasing debt levels. Și sigur aceste niveluri depind de uh, particularitățile fiecărui stat membru. E, sigur că aceste subiecte ar putea provoca un număr de reacții. Cred că raportul uh, ca tare se va bucura de o, o discuție aprinsă, dar în comisia noastră noi trebuie să exprimăm punct de vedere al bugetului european. Deci, principalele puncte pe care le putem evoca în avizul nostru Uh, și care dorim să uh, um, apară și în raport, uh, ar fi următoarele. Foarte pe scurt le voi enumera, cred eu, voi enumera punctele pe care le consider eu ca fiind importante, dar vom vedea mai apoi. În primul rând, cred că trebuie o mai bună coordonare cu politicile economice și să apare, să apare această sinergie adusă de o mai bună coordonare. În al doilea rând, securitatea nu e suficientă pentru ca politicile la nivelul statelor, mem- statelor membre să fie uh, suficient de convergente, deci ar trebui uh, să solicităm revizuirea uh, scopurilor și mecanismelor pentru mai multă convergență, inclusiv posibilă înființare a unui fond monetar european. De asemenea, trebuie să semnalăm faptul că în timpuri de criză uh, publicul este îngrijorat în legătură cu angajamentele față de bugetul european, 7% din bugetul european uh, vine de la bugetele naționale și trebuie să spunem foarte clar că bugetul european aduce o, o plus valoare europeană, uh, lucru care trebuie menționat foarte clar în raport, pentru a contrabalansa vocile pe care le auzim aici și acolo în diferite state membre, că în timpuri de criză, conform că în timpuri de criză, bugetul european ar trebui să uh, scadă importanța uh, uh, cheltuielor la nivel național. Aici putem avea exemple pozitive. De exemplu, planul de redresare, Eh, cu resurse limitate, totuși a fost un exemplu foarte bun de ajustare la efectele de, de uh, combaterea efectelor negative a crizei economice și uh, ideea principală a raportului, în opinia noastră, ar trebui să fie că uh, stabilitatea pe termen lung a finanțelor publice este legată direct de bugetul european și finanțarea acestuia, așadar că orice fel de politici se vor adopta pentru a ieși din criza economică, acestea trebuie coordonate la maximum și să ia în considerare uh, valoarea adăugată a bugetului european și să se caute, a trebuit să se caute noi mecanisme pentru ca economiile statelor membre să fie din ce în ce mai uh, convergente. A, acestea ar fi principalele puncte sugerate de mine puncte uh, uh, de care este legat în mod direct bugetul european și veniturile. Mulțumesc pentru atenție. Merci, monsieur le rapporteur. Mulțumesc, domnule raportor. Și domnul Haglund, Haglund a cerut acum cuvântul. Thank you, Chairman. Uh, let me first of all... Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, uh, vreau să comentez în legătură cu calendarul. Knowledge, we eu știu că am primit informațiile în legătură cu acest proiect de opinie pe data de 25, ziua de joi, apoi a venit Paștele, uh, uh, termenul final era uh, luni într-o zi, dintr-o săptămână verde, deci asta înseamnă că majoritatea dintre noi nu s-au putut ocupa de acest subiect. E mare păcat. Așadar, cred că ar mai fi putut fi depuse mai multe amendamente și acest raport să târnească mai mult interes uh, dacă n-ar fi fost acest calendar. Așadar, uh, sper ca secretariatul să, ia, să țină cont de acest lucru, că nu e bine să ne ocupăm astfel de asemenea subiecte. Deci, iată, permiteți să mi exprim și eu câteva critici. În ce privește uh, de, cu documentul, sunt raportor din umbră, uh, conlucrăm uh, cu Comisia Econ, dar avem opinii destul de diferite față de cele din această comisie. Unele din grupurile politice uh, sunt uh, aliniate la poziția raportorului, uh, iar altele, sigur, au opinii diferite și raportorul se întâmplă să aparține unora din aceste grupuri uh, din urmă pe care le-am menționat. Sigur, noi întotdeauna încercăm să ajungem la un compromis, dar nu reușim întotdeauna pentru că opiniile sunt atât de divergente. Uh, Așadar, ce cinstit vorbind, dacă aș fi reușit să respect termenul pentru depunerea amendamentelor, aș fi depus în mai important de amendamente. Deci vreau să uh, cer scuze raportorului pentru că n-am reușit să o fac. Deci îmi cer scuze, dar uh, asta s-a întâmplat doar uh, din cauza proastei planificări a secretariatului, cred eu. Deci criticile mele sunt îndreptate la adresa secretariatului. Pe fond, am încercat să subliniem importanța de a dispune de o, un punct de vedere sustenabil în ce privește finanțarea publică, ținând cont de faptul că dacă nu oprim aceste cheltuieli și împrumuturi, vom ajunge pe termen lung la un deficit uh, Uh, nesustenabil, care nu va mai putea garanta uh, uh, statul bunăstării european pe care încercăm să-l construim și să-l menținem. Așadar, iată că la Econ, din păcate, nu ne putem pune de, pune de acord asupra unei abordări generale, pentru că este un subiect foarte dificil. În ce privește avizul pe care îl discutăm aici, grupul nostru nu poate fi de acord cu punctul 8, nici cu punctul 9, și mai există câteva puncte care credem noi că nu reprezintă exact uh, abordarea necesară în această situație economică foarte dificilă. Așadar, domnule președinte, uh, îmi pare rău să vă spun, dar vom vota împotriva acestui aviz. Și, repet, rog secretariatul să, încearcă, să încerce pe viitor să planifice lucrurile mai bine. Pentru că poate că am fi reușit cu un alt calendar să ajungem la un compromis. Multe puncte de aici sunt foarte bune, dar uh, am mai spus, uh, ne va fi dificil să votăm în favoarea avizului uh, în întregime. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, drag coleg. Domnule raportor, nu, a cerut cuvântul domnul Stolojan. Vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să subliniez că noi am propus trei amendamente uh, și suntem de acord cu cele două propuneri de compromis făcute de către raportor, domnul Calfin. E vorba de compromisul A și compromisul B. Uh, domnul raportor a făcut însă și două amendamente orale. Amendamentul oral 1 noi avem rezerve față de el deoarece considerăm că bugetul uniunii europene potrivit reglementărilor în vigoare trebuie să fie întotdeauna fie cu plus fie zero deci nu poate fi deficitar și atunci uh, nu ar fi uh, necesar acest amendament oral. în legătură cu amendamentul oral uh, doi am avea și propunem raportorului să fie de acord să adăugăm și voi cita în engleză la finalul acestui amendament oral as well as to ensure the long și pentru a asigura sustenabilitatea pe termen lung a finanțării publice. Mulțumesc, atât am avut. Merci, cher coleg. Mulțumesc stimate coleg. Uh, este un subiect foarte important și Comisia Buget are o poziție destul de delicată, delicată. Pentru că noul tratat ne obligă să fim sobri și caști. Să fim foarte puri și virginali din punct de vedere al bugetului Iar Consiliul nu are deloc această problemă și situația este complicată. Pe de o parte, suntem tentați să îndemnăm pe cei de la Consiliu să fie la fel de virtuoși ca și noi și pe de altă parte, dacă noi înșiși, înșine am putea să obținem mai mulți bani de la state, am fi mulțumiți, în ciuda purității noastre. Nu știu, domnule raportor, dacă doriți să reacționați. Mulțumesc, domnule președinte. Și eu consider că n-a fost suficient timp la dispoziție pentru a merge uh, în detaliu. Raportul în sine ridică o serie de probleme, multe probleme, și cred că, bineînțeles, duce la multe divergențe de opinii în comisii. La noi aici, la buget, trebuie să ne menținem pe această abordare bugetară și să nu complicăm lucrurile. Iată, acesta a fost calendarul pe care l-am avut la dispoziție și sperăm să fie cât mai multe compromisuri mâine. Vă mulțumesc. Mulțumesc. Uh, acum uh, îmi face mare plăcere să-l întâmpinăm aici pe fostul nostru coleg, domnul Lewandowski, care este astăzi comisar la buget. Suntem foarte mândri că are acest post astăzi și îl întâmpinăm aici, la comisia noastră, pentru prima dată. Uh, iată, dânsul a obținut o promovare. Ultima dată Uh, stătea în fața noastră la audieri, la un pupitru ca un fel de acuzat, în fața completului de acuzare. Acum situația s-a schimbat, bineînțeles. Domnule comisar, în primul rând mulțumesc că ați sosit aici pentru un schimb de vederi pe marginea acelui pachet legislativ adoptat de comisie și noi ne vom pronunța asupra acestui pachet care vizează aplicarea Tratatului de la Lisabona și consecințele acesteia, în special asupra modificărilor uh, aduse uh, deci cadrul multianual și modificările care sunt introduse prin uh, adoptarea Tratatului de la Lisabona. Avem aici toate modificările și sugestiile în text, în pachet Uh, bineînțeles că domnul comisar ne va face o prezentare și apoi domnul Rainer Böge va interveni și el. Domnule comisar, aveți cuvântul. Mulțumesc. Mulțumesc pentru invitație. Am cerut să vin aici, dar se pare că Comisia și-a acordat mai mult timp de odihnă și relaș după vacanța de Paște decât Parlamentul dumneavoastră, dar suntem pe poziții. Am cerut să vin aici pentru a sublinia încă o dată că uh, pe două, în 2010 avem, uh, mergem încă, încă și mai departe. Procedura este una foarte complicată. Nu este vorba de a ne adapta la tratat, dar a privi și în viitor. Când vine vorba deci de bugetul 2010. Cât în ce privește calendarul, pachetul Lisabona, pe care l în fața dumneavoastră, a fost adoptat pe 3 martie de Colegiul Comisarilor și acum mai rămâne, mai rămâne de stabilit uh, modalitățile practice de punere în aplicare. Va exista deci acel Consiliu de, consi- de Consiliere. Dorim de asemenea o linie bugetară pentru serviciul de acțiune externă, uh, inclusiv pentru angajarea de personal. Aici e nevoie de un regulament financiar foarte clar. Doamna Ashton a promis că va depune sau ne va transmite toate cifrele privind efectivele, dar uh, este vorba de un calendar foarte strâns uh, Cred că va trebui să așteptăm bugetul modificat pe 2010. Acesta are nevoie încă de timp și va trebui să luăm în calcul, după cum am spus, uh, lansarea noului serviciu de acțiune externă. Uh, în ce privește procedurile, Sidonia știe despre ce este vorba. Pe 27 aprilie vom avea proiectul de buget și, așa cum se obișnuiește, îl vom prezenta Parlamentului imediat după aceea. Pe 27, Colegiul Comisarilor va adopta raportul privind funcționarea acordului interinstituțional, dar nu asta este, acesta nu este capătul drumului. La începutul lui iunie vom avea uh, acea revizuire uh, trianuală a bugetului și apoi vom continua în iulie și apoi uh, toată lumea va, treb- va trebui să își pună ceva de, uh, despre noile perspective financiare. Din păcate, uh, Știm foarte bine că este un subiect delicat, ceva de decis la nivelul celor 27. În ceea ce privește uh, pachetul Lisabona, ne bazăm pe articolul 202, 312 din noul tratat și care ne cere să uh, includem cadrul uh, multianual în regulament al Consiliului după obținerea consimțământului din partea Parlamentului. Toată lumea știe că există o serie de prevederi în acest acord interinstituțional care trebuie să fie în parte introduse în acordul multi, sau în cadrul multianual și în parte în uh, regulamentul financiar. Ideea uh, din spatele acestui pachet este să nu aducem modificări care nu sunt cerute de tratat. Asta înseamnă aliniere. Așa cum a spus Rainer, e vorba de o abordare minimalistă și acest lucru s-a fost făcut în mod conștient pentru a nu stârni încă și mai multe controverse pe un subiect destul de delicat. Iată punctul de plecare uh, pentru acest pachet și a, a, care aduce sau care menține echilibrul de puteri între autoritățile bugetare și, de asemenea, un echilibru între autoritățile europene și cele naționale. Și toate prevederile care necesită mai multă flexibilitate și care, care sunt de natură interinstituțională, fac parte din acordul interinstituțional, celelalte din, din uh, cadrul multianual. Iată filozofia care ne-a ghidat în uh, creionarea acestui pachet. Ați observat poate că e vorba de o schimbare de nume acordul interinstituțional privind cooperarea în materie bugetară. Am schimbat deci numele și de asemenea am dorit să revizuim uh, regulamentul financiar pentru a ne alinia cu noile proceduri legislative. Și aici apar noi previziuni, prevederi, pardon, privind transparența. Uh, s-a vorbit despre acest lucru în com- com- Comisia de Consiliere în noiembrie 2009 și, de asemenea, uh, s-a exclus uh, din aceste negocieri sau nu s-a discutat despre Banca Centrală Europeană, care are un statut aparte și, de asemenea, s-a luat în calcul uh, cooperarea uh, judiciară, care astăzi face parte din pilonul numărul 1. Deci, iată ce am dorit noi să obținem. O, aliniere care să se traducă uh, în acest nou acord interinstituțional, să avem o bază solidă pentru 2010 și vom avea ocazia să discutăm lucruri mai controversate când va fi vorba de funcționarea acordului interinstituțional. Anticip, anticipez puțin uh, ce se va discuta, dezbateri furtunoase și aici mă adresez și colegilor de la Parlament, bineînțeles. Trebuie să subliniez un lucru. Încă o dată, este vorba de aliniere. Poate să vi se pare o abordare minimalistă, dar dorim o bază solidă de uh, proceduri înainte de a ne angaja în chestiuni mai controversate, care oricum ne vor mânca mult timp și energie, e vorba de revizuire, revizuirea anuală a regulamentului financiar. Vă mulțumesc pentru atenție și sunt gata să răspund la uh, întrebări simple. Unele măcar să fie simple, vă rog. Mulțumesc, domnule comisar. Ne-ați uh, prezentat cu multă claritate această abordare care este, în mod voit, uh, minimalistă. Ideea Comisiei este aceea de a găsi un acord, o înțelegere între cele trei instituții și aceasta foarte rapid privind modificările propuse care să nu ducă la lupte politice Uh, și care apoi să permită intrarea în negocieri, probabil mult mai dure acestea, pe anumite puncte care uh, practic țin de dezbaterea politică. Acest uh, demers provoacă deja o serie de întrebări. Domnul Rainer Böger este primul vorbitor. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar, în... Uh, sunt uh, bucuros să colaborez cu dumneavoastră în uh, noua dumneavoastră calitate. Sper că această colaborare va fi fructuoasă și înțeleg foarte bine că, într-un prim stadiu, Comisia a adoptat un, o abordare destul de prudentă în prezentarea propunerilor sale, pentru că uh, Sigur că este un pic dificil uh, imediat după um, după punerea în funcțiune a noii comisii trebuie uh, făcut față uh, obiectivelor politice care sunt necesare în colaborarea cu Parlamentul. Și pachetul pe care îl negociem împreună este extrem de complicat și de complex și aș dori să mă concentrez pe cele două puncte pe care sunt competent în calitate de raportor și anume cadrul financiar pe baza dispozițiilor legislative și, în al doilea rând, implementarea unui nou acord interinstituțional în materie bugetară. Articolul 4 din acordul interinstituțional actual prevede, citez, dacă trebuie să dacă se înregistrează modificări bugetare, trebuie uh, luate în considerare implicațiile acestora. Trebuie să reținem că Tratatul de la Lisabona fixează noi priorități pentru Uniunea Europeană, pentru cetățeni și pentru state, începând cu siguranța energetică, uh, și trecând pe la politică spațială, politica în domeniul sporturilor, etc. Și problema implicațiilor financiare fără să mai vorbim și despre problema implicațiilor financiare um, în urma creării Serviciului European de Acțiune Externă. Pentru acest, uh, um, în această situație este nevoie de un acord cu toți actorii instituționali. Și chiar dacă o parte din pachet este încă în suspans, trebuie să discutăm pe propunerile aflate în curs, chiar dacă acest lucru este un exercițiu dificil. Uh, Și în urma tratatului de la Lisabona, atât din punct de vedere al resurselor materiale cât și al resurselor administrative, avem nevoie nu numai de o propunere de rectificare de buget, dar cred că Comisia ar avea o idee foarte bună dacă ar pune tot acest proces într-un context multianual, cel puțin pentru perioada care se referă la perspectivele financiare actuale, pentru a nu se înregistra suprapuneri sau pentru a nu face o muncă parțială. Și dacă nu există alte posibilități, ar trebui să aplicăm articolele 21 și 23 ale acordului interinstituțional actual în ceea ce privește creditele necesare și dacă nu există resurse disponibile, atunci va trebui să facem o revizuire a perspectivelor financiare în funcție de tratatul de la Lisabona. Cel puțin trebuie să reflectăm la asta. Și toate aceste aspecte sunt incluse în documentul de lucru pe care l-am discutat aici. Am vorbit despre marjele disponibile în categoriile determinante, uh, care însă sunt reduse la zero. Și sigur că trebuie să vedem dacă trebuie să discutăm și de prioritățile negative sau dacă există posibilități de economii. Situația este în așa fel încât um, provocările aduse de dator de la Lisabona ar putea să fie insuficient finanțate și de aceea cred că este nevoie de un context multianual pentru a acoperi perioada cel puțin până în 2013. Mi se pare obligatoriu. Nu aș vrea să complic mai mult lucrurile, dar aș spune că funcționarea acordului actual interinstituțional, cu toate posibilitățile pe care le-a deschis și discuțiile de îmbunătățire a acestui acord, inclusiv privind problema rezervelor și a instrumentului de flexibilitate, precum și posibilitatea de aplicare a unor instrumente în afara cadrului bugetar, e bine, toate aceste aspecte ne conduc la analizarea rezultatelor comisiei temporare. Ehm, aceasta a avut o serie de concluzii și, din păcate, în 2005-2006 propunerile sale nu s-au bucurat de o, un sprijin majoritar, însă este poate acum momentul să unificăm aceste puncte de vedere și să ajungem la niște soluții politice. Un alt punct care mă preocupă, aș dori să vă întreb dacă aceasta este singura bombă cu efect întârziat pe care o găsim în text uh, și de altfel și în diferitele interpretări juridice ale textului și anume în acordul instituțional actual se prevede că în cazul revizuirii perspectivelor financiare e vorba de fostul articolul 22 ei bine, o adaptare a perspectivelor financiare sub 0,03% din produsul național brut se face cu majoritate calificată în Consiliu și cu majoritate absolută în Parlament. Și de altfel această soluție a fost și pusă în practică în proiectul Galileo. Nu știu care este poziția Comisiei în discuțiile actuale și poate ar fi bine să ne precizați punctul de vedere. În orice caz, în cadrul Consiliului și în anumite state membre există niște um, dubii legate de această majoritate calificată în interpretarea articolului 312 care vorbește despre unanimitate și până la urmă acest articol 22 din acordul interinstituțional nu devine caduc în consecință? De mai multe ori a trebuit să luăm în considerare posibilitatea unei revizuiri, am făcut acest lucru și dacă acest lucru se va produce în timpul negocierilor privind Galileo și dacă aceste măsuri ar fi fost aplicate, proiectul politic Galileo nu ar fi văzut lumina zilei. Și aș dori să vă mai reamintesc un lucru. Consecințele care decurg din diferitele interpretări juridice ale acestui pasaj sunt enorme pentru poziția Parlamentului în ceea ce privește echilibrul puterilor. Cum vom putea menține acest echilibru? Sau ne vom lua un angajament și în anii viitori autoritatea bugetară va depinde de bunăvoința fiecărui stat membru pe aceste probleme. Iată pentru mine un subiect extrem de delicat și insist pentru a obține explicații suplimentare și poate că am putea analiza și celelalte elemente Pentru că poate nu am identificat toate bombele cu efect întârziat care ne așteaptă atunci când vom proceda la alte interpretări juridice care pot uh, proveni de la nu știu ce serviciu juridic al nu știu cărei instituții. Și cred că în acest moment ar trebui să ne uh, punem o întrebare. trebuie să insistăm, conform acestei abordări, pe o revizuire care să se bazeze pe tratatul de la Lisabona. Și acest proces poate să depășească un um, nivel pur tehnic. Este un exercițiu dificil, dar cred că este o problemă de responsabilitate politică aici. Uh, responsabilitate pe care Parlamentul și-o asumă în contextul noului tratat de la Lisabona și ajung acum la propunerile privind Serviciul European de Acțiune Externă. Trebuie să adaptăm aliniatele privind uh, PESC în contextul acordului instituțional, interinstituțional și trebuie să se organizeze negocieri paralele în ceea ce privește propunerile înaltului reprezentant privind acest serviciu de acțiune externă. Avem propunerea doamnei Gresle, dar avem și un întreg capitol care se referă la PESC, și se va face o înlocuire a diferiților ambasadori cu reprezentanții acestui serviciu de acțiune externă. Și cred că și în acest plan trebuie să luăm în considerare mai multe elemente, atât Consiliul cât și Comisia trebuie să aibă niște discuții în paralel. Pentru că dacă se va neglija punctul de vedere al Parlamentului în ceea ce privește serviciul de acțiune externă, aceste lucruri se vor întoarce împotriva noastră atunci când vom discuta despre adaptarea um, acordului interinstituțional în materie bugetară. Și cred că aici se vor um, ridica mai multe probleme pentru dumneavoastră în calitate de comisar responsabil, dar și pentru întregul colegiu care va trebui să-și asume responsabilitățile. Pe baza acestor discuții va trebui să vorbim despre armonizarea acestui acord interinstituțional și despre chestiunile bugetare. Și la un moment sau altul, Comisia va trebui să ia o decizie și să depășească un stadiu de simple adaptări tehnice va trebui să facă propuneri care să permită ajungerea la o soluție viabilă în timp. Mulțumesc, Reimer. Am înțeles că raportorul nostru dorește să dezamorseze niște bombe și că nu renunță la acest uh, obiectiv. Genant Ferm. Uh, thank you and very welcome. Mulțumesc și uh, vă urez bun venit. Uh, îmi pare bine că vă văd aici alături de noi. Îmi pare rău, dar nu pot să răspund solicitării noastre să vă pun întrebări simple. Din nefericire, va trebui să vă adresăm întrebări mai complicate. Sigur, provocările care ne stau în față acum în Europa, cred eu, că cer mai mult decât o abordare minimalistă. Ideea este, în principal, de a uh, evita conflictele, dar dacă doar asta este ideea, nu vom ajunge departe, mi-e teamă. În introducere nu ați menționat vreo uh, propunere pentru revizuirea cifrelor din cadrul actual, din uh, 2011-2013 și cred că tocmai asta e problema principală. Dacă vedem ce am hotărât în uh, fost acord interinstituțional și dacă ne gândim la discuțiile și deciziile luate în Parlament și la nivelul Comisiei, când uh, ne-am angajat să efectuăm o revizuire substanțială la mijlocul parcursului, cu, inclusiv din resurse proprii. Comisia în 2007, cred, a uh, elaborat un document și a lansat o, public, o consultare publică de mari dimensiuni Cred că s-au primit mai mult de 300 de răspunsuri, practic, din partea fiecărui național parlament, guverne, ONG-uri, etc., din toată Europa. Deci, reacția noastră acum nu poate fi uh, pur și simplu să nu spunem nimic. Trebuie să facem ceva, și asta pentru că altfel vom avea probleme la fiecare procedură anuală pentru 2011, 2012, 2013. Deci în locul unui conflict acum vom avea cel puțin trei conflicte, câte unul în fiecare an. După cum probabil cunoașteți, Comisia și Parlamentul ne-au pus de acord pe o bază politică foarte extinsă pentru a solicita o revizuire a fost chiar foarte preciși spunând că din partea Comisiei dorim să vină cu o propunere pentru a revizui cifrele uh, înainte sfârșitului primului trimestru din acest an și am fost foarte concreți, nu doar în uh, uh, uh raportul privind liniile directoare, cât și în uh, propunerile uh, privind uh, centrala de la Cozlodui și așa mai departe. Vă pot da nenumărate exemple și mm, pe, de, pe deasupra, doar ieri am primit propunerea din partea Comisiei privind Europa 2020, când s-a lansat ideea unor proiecte pilot, șapte proiecte pilot importante, care sigur vor costa mulți bani. Cred că ideea nu e de a aștepta până după 2013 pentru a porni cu acestea. Ele vor trebui să fie finanțate probabil din bugetul pentru anul viitor sigur că ar fi foarte important să știm exact ce se va întâmpla. Deci v-aș întreba cum veți rezolva această situație. Avem angajamente din partea Comisiei, din partea Parlamentului, avem un acord interinstituțional, avem declarațiile atașate la acesta că ar trebui să fie o revizuire substanțială la mijlocul mandatului la mijlocul parcursului. Deci asta e întrebarea mea principală și aș mai vrea să știu un lucru, dacă v-ați putea referi la el, v-aș fi recunoscător în documentul politic emis de președintele Barroso înainte de realegerea domniei sale și am fost uh, în general în favoarea acestuia. Am menționat ideea de a încerca să se găsească noi surse pentru finanțarea creditorilor europene prin uh, parteneriate public-privat. Am încercat asta cu Galileo, dar n-am reușit, însă nu trebuie să renunțăm Trebuie să găsim metode mai bune, și, dar și printr-o mai bună cooperare cu Banca Europeană pentru Investiții, pentru, cu BERD uh, și așa mai departe. V-aș întreba dacă vor exista propuneri din partea Comisiei în legătură cu această problemă, pentru că până acum e doar, uh, văd că e doar un fel de scop, o declarație politică a președintelui Barroso care ar dori să exploreze această cale. Dar cred că pentru noi ar fi foarte important pe viitor să fim mai concreți dacă dorim să rezolvăm finanțarea proiectelor importante. Vai rău, știu că sunt întrebări complicate, dar mai ales uh, prima este una foarte importantă și aș dori, într-adevăr, un răspuns din partea Comisiei. Președintele, mulțumesc și acum Ann Jensen. Mulțumesc, domnule președinte și bine ai venit, Ianus, mă bucur că te văd aici în cursul audierii și când am trimis scrisoarea, într-adevăr, am solicitat această revizuire la mijlocul parcursului și am fost foarte sinceri. N-am inventat noi nimic. Parlamentul n-a inventat nimic, ci Consiliul a făcut-o. Însă acum Uh, preferă să uh, <laughs> bage lucrurile acestea sub prag, dar avem nevoie de revizuire, nu avem bani pentru noi inițiative, după cum s-a spus, și nu cerem neapărat mai mulți bani, dar cerem o, un punct de vedere general, cerem mai multă flexibilitate pentru a găsi uh, soluții pentru următorii trei ani și sigur, cu ajutorul acestei evaluări a necesităților, în conformitate cu Tratatul de Lisabona și această evaluare a flexibilității, am putea avea niște perspective, să vedem ce se va întâmpla cu noile perspective financiare. Avem într-adevăr nevoie de această revizuire. Vom fi cu minele legate, după cum, uh, spun, după cum spuneați, nu vom avea un singur conflict, ci trei, dacă nu facem nimic, dacă nu se întâmplă nimic și cred că toți aici suntem strâns uniți, strâns uniți, uh, chiar și uh, în discuția privind serviciul de acțiune externă. Dacă nu obținem ce dorim aici, ceva concret, noi dispunem de puterea bugetară și o vom folosi fără îndoială. Așadar, uh, din păcate, nu uh, e o perioadă ușoară pentru dumneavoastră, dar dorim să vă ajutăm să obținem această revizuire. Vrem să vă ajutăm să faceți uh, cele ce se cuvin. Și dorim să vă ajutăm, să ajutăm întreaga comisie să facă uh, cele de cuvință, pentru că altfel și comisia va avea mâinile legate pentru următorii trei ani de zile. Mulțumesc. Merci, Anne. Salvador Garriga. Mulțumesc și acum Salvador Garriga. <clears throat> Mulțumesc, domnule președinte, bine ai venit, Ianus, în Comisia noastră pentru bugete. Acum știu că încep să suferi, după cum s-a spus eh, deja eh, de unii antevorbitori, însă Uh, nu știu dacă mi-amintesc uh, foarte corect când au început uh, toate acestea, la începutul mandatului și de ce lucrurile au fost întârziate la nivelul comisiei, însă unii au spus că ar trebui să fim precauți când e vorba de a forța mâna domnului Lewandowski sau a exercita presiune asupra domniei sale în ce privește întârzierile și așa mai departe, când a fost vorba de numirea noii comisii. Dar, în fine, suntem acum la începutul lunii aprilie, e prima oară când dumneavoastră ați venit aici uh, în comisia noastră în calitate de comisar și sigur că nu e vina Comisiei Europene că încă nu avem, nu dispunem de această revizuire la uh, mijlocul parcursului. Știm, Consiliul nu este prea interesat de o astfel de propunere, știm cu toți acest lucru. Și acum uh, Comisia Europeană și, Comisia, și Comisarul pentru bugete trebuie să, încear, să încerce să obțină un consens uh, pe cât posibil, sigur, ținând cont de toate diferi, diferențele de opinie existente, pentru a încerca să obțină un rezultat. Dar cred că sunt uh, convins, domnul comisar va putea să ne prezinte această propunere până la sfârșitul anului, deși trebuie să ne gândim că deja există o întârziere față de planurile originale Uh, care au fost uh, elaborate și implementate de prima uh, comisie, Barroso, e important să ne amintim acest lucru, pentru că atunci s-au luat decizii politice, iar acum apar altă, alte obstacole. Însă am și o întrebare concretă pentru comisar. Și anume, vreau să spun că mă îngrijorează acest serviciu de acțiune externă și legătura existentă între prezentarea proiectului de buget care va fi făcută de către domnul comisar uh, pe data de 27 aprilie și nu sunt convins dacă până atunci uh, comisarul va dispune propunerea din partea doamnei Ashton în ce privește uh, în ce privește privește bugetul rectificativ pentru 2010 sau dacă va exista o prognoză pentru 2011 și nu e niciun secret, domnule comisar, cred că există o majoritate de opinii în Parlament și poate că și dumneavoastră sunteți de aceeași opinie, că anume noi, ca europarlamentari, am dori să vedem bugetul uh, pentru acest serviciu de acțiune externă uh, ca fiind uh, cumva integrat în bugetul general al, al Comisiei Europene nu dorim ca acesta să fie un mecanism extern Comisiei, uh, pentru că atunci ar fi foarte dificil uh, ca noi să-l controlăm din punct de vedere al bugetului. Cu toate acestea, domnule comisar, este, există cel puțin pentru noi o legătură foarte clară între uh, proiectul de buget pe care îl veți prezenta pe 27, pe 27 și planurile doamnei Ashton pentru serviciul de acțiune externă. Uh, și e clar, domnule comisar, că uh, totul se va juca pe data de 27 și poate e important să îi solicităm doamnei Ashton să se grăbească puțin, pentru că altfel ar putea exista diferențe de opinii în interpretarea proiectului de buget pe data de 27. Mulțumesc, uh, președintele. Mulțumesc și acum doamna Herzog. Mulțumesc, domnule președinte, domnule Lewandowski. Sunt un membru supleant al bugetului, uh, al Comisiei contribuții pentru bugetul, dar am uh, lucrat la bugetul uh, pentru 2010 în ITRE și eu am citit articolul dumneavoastră în care sugerați ca Parlamentul să dea dovadă de mai multe ambiție, cred eu, că așa a spus. Și e un articol de ieri. Deci îmi dă ocazia să dau dovadă de ambiție și să vă întreb ce părere aveți în legătură cu problemele menționate uh, deja aici Uh, și care au, uh, se bucură de consens în Comisia ITRE. Deci ce să facem cu aceste probleme care, sau elementele care au apărut uh, cu intrarea în vigoare a Tratatului de Lisabona, Galileo, GMS, care sigur suferă de lipsă de finanțare și nu există pentru ele soluții financiare. Cineva trebuie să spună că întârzierea pentru aceste proiecte aduce costuri suplimentare. Deci nu e vorba doar de întârziere, ci și de costuri în plus dacă nu vom găsi soluții decât după 2014. Deci este o întrebare reală. Ce facem cu Galileo? Ce face cu GMS? Cu politica de inovare? Care au fost promise în politica UE 2020? Nu este nicio invenție a Parlamentului. Deci, întrebarea mea ar fi, ce sugerați? Uh, pentru a fi corect și pentru dumneavoastră și pentru domnul și față de dumneavoastră și față de domnul Taiani pentru a se găsi soluții care să-mi să mulțumesc cu toată lumea. Mulțumesc și acum domnul Gualtieri. Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc, domnule comisar. Eu vorrei concentrarmi su un aspetto specific. Aș vrea să mă refer la un aspect specific, dar nu mai puțin important, al propunerii de acord interinstituțional prezentată de Comisie. E vorba de articole 18 și 19 privind PESC. Trebuie să spun că, citind propunerea, cred că pot spune că strategia unei alinieri, o abordare minimalistă, uh, este foarte problematică. Asta din două motive. Un motiv juridic și un motiv politic. Motivul politic uh, se referă mai ales la articolul 18. Am văzut că față de uh, precedentul acord interinstituțional a fost eliminată uh, interdicția de a-și exprima rezervele, dar a fost repetată acest tip de procedură specială în absența unui acord. Deci, în lumina intrării în vigoare a tratatului la Lisabona și a principiului general al codeciziei pe care se bazează acesta, mă întreb cum se poate spune că dacă eliminăm această rezervă și menținem procedura specială, mai trebuie discutat, este o măsură care mai trebuie discutată din punct de vedere politic. A doua, uh, al doilea motiv este un motiv politic, deci mă refer la articolul 19. După cum uh, reamintea aici domnul Böge, sunt în curs negocierile privind serviciul de acțiune externă și punctele importante ale poziției Parlamentului la aceste negocieri sunt tocmai reforma structurii liniilor de buget ale PESC, liniilor bugetare ale PESC și un mai mare control al fondului de startup. Cred că și aici principiul unei negocieri paralele, subliniată și de uh, raportoare, raportor, este foarte important și cred că ar fi foarte util din partea sa să uh, um, aibă o poziție care să Sina cont da, uh, telefonul celular al vorbitorului împiedică interpreții să audă. Subito a reflect. Și atunci trebuie să facem o reflexie interpre- ă, imediată, spune vorbitorul în încheiere. Je vous remercie, madame... Mulțumesc, doamna Garia Zabat. Gracias, señor presidente. Mulțumesc, domnule președinte, domnule Lewandowski. Presupun că nu o să vă iau prin surprindere. Uh, nu vă iau prin surprindere comentariile uh, făcute de, deja de colegii mei. Sigur, avem nevoie de uh, mai multă finanțare sau de o finanțare mai bună. Deci avem nevoie de această revizuire a cadrului multianual. La începutul prezentării noastre a spus că vreți o revizuire minimalistă, că nu doriți să schimbați documentul. și că nu doriți să faceți decât uh, uh, cele cerute odată cu intrarea în vigoare a Tratatului de Lisabona, strict. Uh, dar Tratatul de Lisabona, așa cum îl văd eu, Uh, conferă noi puteri, dar aduce și noi provocări și pentru acestea va fi nevoie de un nou impuls financiar. Și domnul Gariga a spus deja acest lucru, sigur, nu putem să ne așteptăm din partea dumneavoastră să uh, ne îndepliniți toate dorințele peste noapte, dar vrem să auzim ce poziție aveți Uh, vrem să vedem dacă considerați că e posibil să obținem o finanțare mai importantă. Credeți uh, cum credem noi că avem nevoie de mai mulți bani pentru a ne, uh, ne confrunta cu noile provocări. Ați fost membru al comisiei noastre. La prima întâlnire a comisiei noastre. Încă de la prima întâlnire am auzit uh, iar și iar că nu dispune de suficiente marge, că nu sunt destui bani, ci nu numai în comisia noastră uh, se spune acest lucru. Deci v-aș întreba dacă sunteți gata să negociați această revizuire, aveți, ne, aveți, uh, sunteți de acord cu noi când spunem că trebuie mai mulți bani, trebuie să revizuim nivelul de finanțare, avem nevoie de sume noi pentru a putea să îndeplinim, îndeplinim obiectivele tratatului la Lisabona. Mulțumesc! Și acum doamna Brandner are cuvântul. Herzlichen Dank. Ähm, ich möchte mich auf einen Punkt äh, fokussieren und zwar Mulțumesc, aș dori să mă refer la Serviciul de Acțiune Externă. Dumneavoastră ați spus că uh, la o lună după adoptarea documentului privitor la deciziile referitoare la buget, uh, și ați spus că se va interveni, deci, în următoarele 30 de zile, lucru care nu mă liniștește. Noi vrem să știm cât costă asta din punct de vedere politic. Bis jetzt ist die Kommission damit einverstanden zu sagen. V-aș putea da și un exemplu. Până acum Comisia a fost de acord că o treime din bani ar trebui să vină de la Comisie, o treime de la statele membre, o treime de la Consiliu. Dar cine va plăti pentru treime de la Consiliu? Sau uh, cât, uh, cât personal suplimentar va fi necesar? Sunt întrebări uh, cu caracter politic. Sigur, am putea să începem cu comisia și apoi să vedem uh, de unde vor veni ceilalți bani. Sigur, e o decizie foarte importantă față de bugetul uh, la care ne putem aștepta, dar apoi se ne și alte întrebări. Deci, care anume va fi rolul acestor, acestui personal? Vor, vor dispune de un buget propriu? Eh, care vor fi costurile pentru noi eh, și care vor fi costurile pentru bugetul, eh, pentru bugetul european. Sigur, nu ne satisface să auzim că vom primi aceste mm, răspunsuri doar o, la o lună după ce se iau deciziile. Cred că nu s-a acordat destul atenție acestui aspect și aș dori să vă solicit să ni se prezinte cifre uh, uh, clare și reale înainte de a se lua această decizie. Deci dorim mai multă onestitate și claritate în privința cheltuielilor ca să putem lua o hotărâre. În al doilea rând, în ce privește bugetul PESC și acordul interinstituțional, m-a surprins foarte mult, după cum a spus și domnul Gualtieri, să văd că acest capitol privitor la planificarea bugetară uh, este mai puțin important pentru că sunt șapte articole. Parlamentul a făcut o listă detaliată sau a solicitat, așa că sper că vom primi mai multe detalii uh, și nu să se înregistreze un regres față de ce am obținut până acum. Deci dorim mai multe detalii. De aceea m-a surprins foarte mult uh, ce a spus dumneavoastră. Sigur, apoi mai este și problema cheltuielilor față, în ce privește statutul funcționarilor, aș, funcționarilor publice. Aș dori să știu cum uh, veți rezolva acest, uh, această problemă și cine este răspunzător pentru acest lucru. Mulțumesc! Mulțumesc și acum, da, Gresle. Es tut mir leid, dass ich zu all diesen unbequemen Fragen noch weitere unbequeme Mulțumesc, îmi pare rău că trebuie să pun întrebări neplăcute peste întrebări neplăcute. Uh, sunt lucruri care pur și simplu mă depășesc. Avem două reforme la regulamentul uh, financiar și mai ne așteaptă o reformă și apoi mai este și avizul domnului Rainer privind regulamentul financiar. Toate însă se întâlnesc în același punct. Dorim să rezolvăm un maxim de lucruri pentru regulament financiar prin procedura de codecizie. Iată ce ne propunem. Avem aspectul comunitar și avem apoi și acele uh, uh, rezumate, să le zicem, naționale. Sunt lucruri însă care au dispărut din pachet. Cum se vor rezolva anumite chestiuni. Nu putem să facem prima reviziune, revizuire înainte de a avea acest al treilea punct. Vreau deci întrebări, uh, explicații suplimentare. Apoi vorbim despre serviciul de acțiune externă și este foarte dezamăgitor să constați că Comisia nu a propus un model. Eu cunosc motiv uh, acest lucru. Corectați-mă, domnule comisar, să de dimineață am avut uh, o majoritate largă pentru a integra acest serviciu în sânul comisiei, așa cum se preconizase. Așa că, cum putem noi să dăm cu părerea Uh, pe un subiect pe care nu îl cunoaștem. Lucrurile sunt foarte, foarte complicate. Nu putem lucra așa. Ca și colegislatori trebuie să fim tratați cu același respect ca ceilalți legislatori. Suntem într-un acord cadru, uh, dar acest cadru, acord cadru este neîncetat încălcat de comisie pentru că noi suntem uh, în permanență dezavantajați. Deci să fim tratați pe picior de egalitate cu celelalte instituții în procedura de codecizie. Vă mulțumesc, doamna Cavalo. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, domnule comisar. Sunt membru supleant uh, la buget și membru plin la ITRE, așa că pun o întrebare legată de finanțarea cercetării și schimbările uh, în ce privește regulile de finanțare. A existat un consens general în, uh, mediul, în mediul științific, dar și în, uh, când vine vorba de firme, că aceste reguli de finanțare sunt extrem de complexe. Noi dorim proceduri simplificate, mai flexibile, inclusiv în ceea ce privește uh, Consiliul European de Cercetare, noi instrumente. Deci, cum s-ar putea desfășura lucrurile? De exemplu, acest Consiliu să treacă de la faza, de la plata cu contractul la alt fel de finanțări, forfetare, de exemplu, pentru a crea o adevărată cultură a încrederii în mediul cercetătorilor și pentru a avea, într-adevăr, rezultate științifice și nu să se ocupe cercetătorii de probleme birocratice și, și așa mai departe. Domnul Habela este, este ultimul orator. Mulțumesc. Domnule președinte, aș dori să-l întâmpin pe domnul comisar Lewandowski. Pot să spun că m-am uitat pe documentele pentru această uh, dezbatere și sunt uh, într-adevăr dezamăgit. Da, ni s-a prezentat ceva absolut minimalist. Înțeleg uh, motivele formale pentru astfel de abordare. Însă, a transcrie pur și simplu tratatul de la Lisabona sau a face copy-paste în alte documente la nivel mai scăzut, nu este ceea ce ne dorim. Vreau să spun un lucru, și anume că principala provocare cu care ne confruntăm este că odată cu intrarea în vigoare a Tratatului de Lisabona, noi, Parlamentul, avem prerogative sporite. Și când mă uit la situația economică actuală, îmi dau seama că marja noastră de manevră este din ce în ce mai scăzută. Și 90% din decizii sau hotărâri sunt luate din star de altcineva. Așa că, din ce în ce mai mult, ne confruntăm cu scenarii unice și ne întrebăm dacă munca noastră de aici este utilă sau nu. O altă chestiune pe care v-aș adresa-o. Aveți uh, experiență, ați ocupat și alte posturi și știți că adeseori ne întrebăm dacă anumite cheltuieli au vreo bază juridică. însă nu vorbim suficient de des despre eficiența unor astfel de cheltuieli. Iată, din așteptările noastre și din a treia revizuire um, ar trebui să facă parte a aceste întrebări. Este păcat că nu putem să evaluăm aceste documente ca și un pachet unitar. Domnule comisar, aveți în față cinci ani și este adevărat că și așteptările sunt mari. Mulțumesc, uh, domnule comisar. Ați înțeles mesajul transmis de mulți vorbitori. Mesajul este absolut simplu, dar nu înseamnă că și răspunsul va fi unul ușor. Înțelegem situația actuală uh, și anume, sunt anumite întrebări la care nu puteți să răspundeți aici și acum pentru că pur și simplu situația nu vă permite. Însă este important ca să înțelegem care este mesajul politic. Poziția Consiliului în acest moment este următoarea, și anume refuzul principiului unei revizuiri, ajustări, cum vreți să o numiți, a perspectivelor financiare. Acest refuz nu poate să continue și există trei motive foarte clare pentru care o astfel de midterm review trebuie să aibă loc. În primul rând, Consiliul European însuși a dorit acest lucru și la cererea acestuia cu acordul Parlamentului s-a înscris acest lucru în acordul instituțional 2007-2013. Este exact rațiunea de a fi a unei astfel de revizuiri. De câte ori adoptăm un, um, un astfel de acord, ne dăm întâlnire peste o anumită perioadă ca să facem bilanțul, să vedem ce am făcut, ce am cheltuit, ce am cheltuit bine, ce am cheltuit proști și așa mai departe. Al doilea motiv, foarte întemeiat, tratatul de la Lisabona. Și doamna Herzog și alții l-au vocat aici. Avem aici un subiect absolut fundamental. Nu putem să spunem cetățenilor noștri că avem de azi înainte o politică uh, de securitate și de afaceri externe comună în abs și un nou serviciu de acțiune comună, de acțiune externă, pardon, cu sute și mii de reprezentanți la Bruxelles și în străinătate și că avem toate aceste lucruri și că nu fac nimic acești oameni și că rămânem la un credit operațional de 280 de milioane. Deci avem o dublare sau chiar triplare a efectivelor de funcționari, dar nu și obiective pe măsură. Este pur și simplu ridicol. Înseamnă că noi pur și simplu ne cu stângul în dreptul și nu mai avem niciun fel de credibilitate. Uh, și astfel ne dăm seama că acest lucru se aplică pentru toate politicile de securitate energetică și așa mai departe. În toate domeniile, în toate politi- politicile, avem noi și noi competențe împărțite cu statele membre. Și aceasta prin intermediul Tratatului de la Lisabona. Dar dacă suntem într-adevăr serioși, trebuie să obținem din partea statelor membre nu numai uh, transferuri de personal, este absolut natural, și și de bani. În momentul în care vom avea o misiune diplomatică atât de semnificativă la Bruxelles, mi se pare foarte natural ca corpul diplomatic în străinătate să fie redus pe măsură în statele membre dacă nu ne trezim într-o situație în care dăm impresia că atunci când concentrăm puterea la Bruxelles, costă mai mult pentru contribuabil, dar nu este adevărat, pentru că pe termen lung obiectivul nostru este ca peste câțiva ani să avem o politică uh, externă și de securitate comună unică și nu 27. Și deci vom avea niște economii uh, semnificative. Însă acum ce prezentăm noi oamenilor? <clears throat> o imagine în care se spune că vom avea nu 27, ci 28 de astfel de politici PESC. 27 uh, de politici naționale care sunt atât de costisitoare și pe deasupra cea de-a 28-a de la Bruxelles. Și oamenii o să spună pe bună dreptate că costă foarte mult și este scandalos. Deci cerem noi Comisiei și Consiliului să se aplece asupra acestor aspecte dacă guvernele sunt coerente și consecvente, trebuie să accepte nu numai că avem nevoie ca o serie dintre acești funcționari, reprezentantele naționale să vină la Bruxelles, dar și creditele operaționale să fie pe măsură. Să ne gândim la politica spațială, dacă dorim mai multe prerogative în Europa, la nivel comunitar, este clar că trebuie să există și fonduri pe măsură. Și, bineînțeles, asta înseamnă mai mulți bani pentru contribuabili, adică cheltuiți de contribuabil și așa mai departe. Însă, dacă dorim un buget consolidat, aici trebuie să ne gândim la cele 27 de bugete naționale și la bugetul comunitar și să vedem care este suma matematică a acestor bugete și să avem un raport uh, cost-eficiență din ce în ce mai bun, un raport optim, deci o mai bună politică pentru mai puțin bani publici, mai mult, mai puțin uh, uh, bani scoși din banul contribuabililor și așa mai departe. Iată ce trebuie să facem. Pentru că sunt politici care trebuie tratate astăzi la nivel comunicar, comunitar uh, și altele care merg pe subsidiaritate. Sunt lucruri la care trebuie să ne gândim și dacă nu reflectăm cu seriozitate, intrăm în încurcătură. Și, în sfârșit, al treilea motiv foarte clar pentru care avem nevoie de o revizuire eh, este tocmai criza economică. Criza economică, eh, cea mai gravă din ultimii 70 de ani, nu putem să ștergem cu buretele să spunem că n-a avut loc această criză. Am avut acei 100 de miliarde de euro, planul de redresare, dar cu toate acestea nu am ieșit din criză. Eh, Criza economică a, a avut efecte extraordinare în țările membre, dar nu la Bruxelles. Bugetul uh, european se spune că nu putem să îl uh, mărim. Este imuabil, este un monument istoric și va fi clasat la patrimoniul universal al UNESCO. Intangibil, imposibil, nu putem să facem acest lucru. Trebuie să ne schimbăm unghiul de vedere și să obținem mai multă credibilitate. În situația de față, status quo bugetar este pur și simplu o dovadă de lipsă de seriozitate. Domnule comisar, un subiect extrem de simplu, de aceea vi l-am și încredințat. Thank you. This was uh, really Oh, yes, refreshing and instructive and, uh, well, the message, uh, politic, uh, political message uh, summarized uh, elegantly. Da, iată ce uh, elegant a uh, rezumat domnul Lamasur mesajul politic uh, și ce comic în același timp. E, un, cineva ar trebui să fie surd pentru a nu auzi mesajul acesta politic, dar uh, e vorba mai mult de revizuire. Uh, Uh, în momentul în care pachetul Lisabona ai văzut ca o ajustare. Dar, uh, iată că opinia majoritară în Parlament este de înțeles pentru mine, pentru un motiv foarte simplu. Pentru că, sigur, oamenii au nevoie de o imagine generală și nu fragmentar, uh, când vorbim doar de ajustări și nu vedem tabloul general. Nu se știe ce se va întâmpla în 2010, dar a fost o ajustare uh, uh, care a fost gândită ca atare, o decizie de aliniere. Ați fost delicat să nu vă, să nu vă referiți la chestiunea prelungirii perspectivei financiare existente. Eu pregăteam, am pregătit multe argumente sofisticate ca să răspund la o astfel de întrebare. Da, bine, probabil că le voi păstra pe data viitoare. Da. Ai, ai... Iată că am, am marcat un punct. Ați marcat un punct. Iată că sunt mai de acord decât dumneavoastră, de, cu dumneavoastră decât mă așteptam înainte să intru în această cameră. În ce privește flexibilitatea, există o, o concluzie simplă din experiența noastră comună din 2007 și până acum în legătură cu flexibilitatea. A existat o rezoluție a Parlamentului în 2005 deja referitoare la aceasta și haideți să vedem în ce măsură putem asigura încă de pe acum mai multă flexibilitate cu pachetul la Lisabona. În primul rând, prin transformarea tuturor modurilor de a mobiliza aceste instrumente suplimentare și metoda de mobilizare a acestora într-un acord interinstituțional și nu doar în decizia Consiliului. Ă, asta este și problema în legătură cu uh, metoda de flexibilitate utilizată până acum în legătură cu 0,03% din uh, PIB, pentru că nu a fost nevoie de decizia uh, în unanimitate la Consiliu, ci de o majoritate calificată. Va durată băubă cu ceas. Asta a fost făcut pentru a se proteja această flexibilitate majoră în acordul interinstituțional, dar uh, a fost deja contestat la nivelul Consiliului și acum, sigur, există un set de argumente juridice pe masa noastră de lucru. Eu sunt optimist pentru că și asta este o lecție pe care am tras-o din trecut. Dacă dorim să avem o conciliere uh, de succes, Trebuie să avem un mecanism uh, de majoritate calificată până la mai mult sau mai puțin 4 miliarde de euro, pentru că 0,003% din PIB uh, e mai mult sau mai puțin 4 miliarde de euro. Avem nevoie de acest lucru și asta rezultă din revizurile efectuate până acum. Însă, acum ne aflăm într-un soi de dialog cu Consiliul și în prima rundă Consiliul a spus nu transpunerii acestui mecanism de flexibilitate. În ce privește serviciul de acțiune externă, s-a menționat acest lucru de atâtea și atâtea ori, încât vă voi răspunde mai încolo. Deci a fost un punct important evocat de dumneavoastră, dar în general, anticipând această revizuire uh, la uh, jumătatea parcursului a perspectivei financiare, o concluzie sigură se referă la flexibilitate acea, această poziție trebuie apărată inclusiv la nivelul acestor ajustări uh, minimaliste. Dacă nu, putem vorbi mult de flexibilitate, dar uh, până la urmă rămânem cu un mecanism. Nu mai știu care alineatul care se referă la acest lucru, numărul 8 din acordul uh, din cadrul financiar multianual. Uh, îngăduind o decizie cu majoritate calificată la Consiliu până la 0,03% din uh, PIB. Pentru că dacă nu, atunci vorbim de mai puțină flexibilitate și nu de mai multă. Și astfel uh, ne contrazicem propriile așteptări. Mulți membri ai Comisiei de Bugete au subliniat acest mesaj uh, sumar, uh, rezumat de uh, președintele nostru, doamna Herzog, de exemplu, domnul Fern, domnul Gardia Zaval, dacă pronunț eu corect, domnul Havel, de asemenea, că însuși acest pachet de la Lisab- pachet, uh, Lisabona nu se ridică la înălțimea uh, așteptărilor post-Lisabona și noilor răspunderi, noilor ambiții ale Uniunii Europene în uh, politica spațială și inclusiv, uh, dacă ne gândim la strategia 2020, care și-a stabilit țeluri foarte ambițioase. E o discuție care uh, anticip, uh, în care anticipăm revizuirea uh, actualei perspective bugetare. Dar pot spune încă de pe acum că putem cu ușurință identifica obstacolele de până acum, deci dincolo de apărarea flexibilității, Mobilizarea instrumentelor suplimentare, uh, această sumă de 3% și celelalte soluții care deja există în pachetul la Lisabona, dar până acum uh, nu au prea fost acceptate de Consiliu. Dar până acum motivul unei revizuiri era uh, rubrica 1A. Dar încă ne așteaptă provocări majore și această rubrică este subfinanțată. E o sumă relativ uh, neimportantă pentru noile organisme de supraveghere, pentru uh, uh, piețele financiare, 15 milioane de euro aproximativ. Uh, dar uh, acest lucru a, a fost relevat în, în concilierile recente, 75 de milioane de euro uh, alocate pentru programul de observare europeană și un lucru pentru care este nevoie de miliarde este programul ITER. Identificat deja ca o problemă majoră pentru 2012-2013 în cadrul uh, perspectivei financiare existente. Sigur, uh, uh, acum explorăm diversele variante, știind care ar putea fi poziția Consiliului, pentru că pentru mine este foarte clar care ar fi această poziție. Dar vorbim de cifre de miliarde, un, un miliard și jumătate, nu mai vorbim aici de milioane, ca necesități până în 2013. Eh, trebuie să ne grăbim, pentru că încă în aprilie ar trebui să luăm o hotărâre în legătură cu modul în care să mobilizăm fonduri pentru acest program eh, în următoarea perioadă. Deci, iată o provocare mm, majoră. Rubrica 1A, identificată eh, corect în rezoluțiile și documentele noastre. Cât despre resursele proprii, Sigur, uh, președintele nostru a făcut un efort uh, remarcabil și, da, dincolo de ceea ce este o necesitate pentru Comisie, și anume să uh, uh, vedem cum am putea uh, uh înlocui propriile resurse ca contribuție majoră la bugetul european, e vorba de a extinde posibilitățile uh, Uh, și o soluție redorabilă ar fi parteneriatele public-privat. Știu că nu funcționează cel mai bine posibil în uh, statele uh, estice, postcomuniste, din diverse motive. Funcționează mai bine în Occident. Dar totuși e una din posibilitățile fiscale pe care le aveau la dispoziție, un mod financiar, un mijloc financiar de a extinde resursele limitate de la buget. E vorba, până la urmă, de cooperare cu Banca Europeană de Investiții și instrumente financiare noi, toate ca părți separate ale revizuirii regulamentului financiar, care va fi pusă la încercare de Ingeborg Gresle, a fost pusă la încercare de Ingeborg Gresle în discuția noastră, dar e vorba de revizuirea regulamentului financiar. Toate aceste noi mijloace, deci, cum spuneam, de a extinde limitele bugetului prin mobilizarea uh, unor resurse financiare private. So asking for the more ambitious uh, promising assistance, but this... Sigur, avem nevoie și de asistență, asistență de partea noastră, ca de obicei, dar haideți să ne facem aminte de experiența planului de redresare european. A fost o demonstrație clară că, până la urmă, decizia finală se referă la uh, compensații pe viitor și nu o revizuire unică a perspectivei financiare. A fost scopul final al negocierilor uh, care până la urmă a fost o măsură contrară propunerii din partea Comisiei Europene, pentru că propunerea Comisiei s-a referit la revizuirea uh, și, până la urmă, după o discuție lungă, s-a ajuns la un mecanism de compensație, de despăgubire. Iată, ca urmare a discuțiilor uh, mișilor de finanțe, dar acum ne aflăm în situație de post-criză și trebuie să ținem cont de uh, lecțiile trecutului. Care a fost scopul final al negocierilor noastre? Să netezim drumul pentru mai multă flexibilitate, pentru Galileo, pentru planul de redresare european, este mecanismul acordului final uh, este lecția pe care vreau să eu pentru uh, propunerile pe viitor. Acum ajungem și la serviciul de acțiune externă, la care s-a referit domnul Gariga, doamna Brandner, sigur, Ingeborg Gresle. Acum, Oare cifrele sau conceptul ar trebui să vină pe primul plan? Din păcate nu vă putem prezenta un, uh, niciun fel de buget rectificativ fără cifre uh, din partea doamnei Ashton și nu dispunem de acestea, din păcate. Deci, aceste cifre, din păcate, vor sosi foarte târziu dacă vor sosi uh, pentru 2010. Dar vor fi necesare pentru 2011. Cel puțin pentru 2011 ar trebui să avem o scrisoare uh, rectificativă și nu va fi o măsură neutră din punct de vedere financiar. Aici ne aflăm într-un, într-un soi de cerc vicios, pentru că uh, cu cât mai uh, automatic se face, automat se face transferul resurselor umane spre acest serviciu, cu atât mai mult anumite state vor pune problema echilibrului geografic. E o problemă reală? Avem cifre, de exemplu, în delegații mai, din uh, mai mult de 900 de membri ai uh, uh, delegațiilor europene din întreaga lume. Belgia are, de exemplu, 165 de membri și Bulgaria 0. Deci nu e vorba despre echilibru geografic, până la urmă. Nu e fezabil, însă, dacă ne gândim la acest echilibru geografic, atunci vor însemna, asta va însemna noi, cheltu, noi cheltuieli, deci noi posturi și nu transfer automat. Însă, acest serviciu de acțiune externă pare să fie cel mai vizibil, uh, cu excepția postului de președinte, cea mai vizibilă consecință a intrării în vigoare a Tratatului de la Lisabona. Acum, uh, referitor la cele spuse domnul Gualtieri și doamna Branner în legătură cu PESC, uh, eu mi-amintesc de modul, cum, de modul în care Parlamentul European și-a extins competențele aici prin controlul bugetului. Este fezabil și este o lecție bine cunoscută multor colegi din Parlament. Acum s-a găsit un modus vivendi mai mult sau mai puțin acceptabil, cinci întâlniri cu informații ex-ante. Nu este perfect, și poate nu este la înălțimea așteptărilor tuturor, dar eu cred că fostele articole 42 și 43 au fost transpuse sau așa ceva și acum se regăsesc în articolele 18 și 19 ale noului acord interinstituțional rezidual, articolul 4, articolul 12 intră la cadrul financiar multianual. Și vă rog să fiți optimiști în legătură cu uh, capacitatea Parlamentului de a-și spori influența în legătură cu PESC prin mijloace bugetare. E un lucru fezabil. Că mulți colegi uh, își amintesc cum uh, s-a făcut acest lucru în trecut. Iar acum mă apropii de încheiere, domnule președinte. Și anume, referindu-mă la ce să anticipăm pentru regulamentul financiar. Nu acum, pentru că acum avem Lisabona, care nu e vorba despre în care nu este vorba despre serviciul de acțiune externă, oricum e delicat de a stabili șefii de delegații și e vorba de subdelegații, de ofițeri, e vorba de o construcție foarte delicată și nu se referă doar la mm, obligațiile tipice ale unui serviciu de acțiune externe, ci și la ajutor pentru dezvoltare și alte tipuri de cheltuieli operaționale și ar trebui să fie de, de, de, să țină de răspunderea Comisiei. Tratatul aici nu este explicit, nu spune explicit că partea administrativă a acestui serviciu ar trebui să țină de buget. Puteți citi, puteți citi tratatul ca atare, dar nu spune că trebuie să fie o secțiune separată. Ce ține de domeniul operațional ar trebui să se afle în controlul comisiei. Uh, doamna Ashton, uh, de exemplu, se, ocup, se poate ocupa de partea aceasta administrativă și noi, dar uh, sigur că ne puteți trage la răspundere când e vorba de descărcarea de gestiune. Noi trebuie să prezentăm în cadrul pasului numărul 3 și anume revizuirea dată la trei ani a regulamentului financiar, anumite modificări care să ușureze viața beneficiarilor. Cele mai uh, importante plângeri și cele mai importante consultări s-au referit la prea multă birocrație, dar și la aspectele pozitive din regulamentul financiar și știm, în general, în ce direcție trebuie să acționăm Sigur, încă de la începutul lunii iunie vom uh, putea să o facem. Sigur, puteți uh, utiliza sume globale pentru beneficiari mai mici, pentru că sunt anumite sectoare în care pierdem bani din cauza unei birocrații prea mari. Dar vă promit că deja avem, ne-am gândit la soluții în propunerea unui regulament financiar, deci, cum spuneam, pentru a ușura viața beneficiarilor. Nu e vorba doar de nivelul național și declarația de asigurare. Nu putem să sărim de la stagiul actual că doar șapte state uh, au uh, uh furnizat în mod voluntar această asigurare într-o lume ideală în care fiecare de uh, dă aceste declarații naționale, modelul ar fi bazat pe cheltuielile de la agricultură și uh, ne îndreptăm treptat spre o mai mare răspundere la nivel național. Da, e vorba mai mult de cheltuieli referitoare la coeziune și agricultură, sigur, dar nu putem să transformăm lucrurile peste noapte. Mai ales când știm că în unele state membre există structuri federale. Deci Ăsta ar fi răspunsul meu, însă vă pot asigura că mesajul meu a parvenit. E normal ca politicienii să aibă ambiția să schimbe lucrurile, dar e la fel de normal ca birocrații să apere status quo-ul. Dar încă nu am transformat complet într-un birocrat, așa că probabil că putem găsi o cale de mijloc între cele două poziții. Mulțumesc! Merci beaucoup, monsieur le commissaire. C'était euh, une réponse. Euh, Mulțumesc mult, domnule comisar, pentru acest răspuns extrem de interesant și care a avut mai multă substanță decât părea. Insist pe legătura pe care trebuie să începem să o facem și dumneavoastră și noi, adică și Comisia și Parlamentul, care reprezintă interesul european. Așadar, legătura pe care trebuie să învățăm să o facem între bugetele naționale și bugetul comunitar. Și fără să vă întârzi prea tare, o să dau un exemplu. La începutul după amiezii am avut o mini-sesiune în care președintele Van Rompuy ne-a prezentat concluziile Consiliului European, care a avut loc acum 15 zile președintele Consiliului European nu lucrează cu viteza lumii, luminii, dar ne-a făcut totuși un rezumat și ne-a repetat un lucru care mă surprinde destul de mult, dar care este obiectul unui consens. Și anume, Consiliul European a decis ca Uniunea Europeană să dea 2 miliarde și jumătate sau 2 miliarde și 300 de milioane de euro țărilor care nu emit Um, dioxid de carbon pentru ca ele să continue să facă acest lucru în urma de, conferinței de la Copenhaga. Dar de unde vin aceste 2 miliarde și jumătate de euro? Se pare că nu din bugetul comunitar. Așa că putem să spunem că ne-am spălat pe mâini. Totuși, acești bani vor veni din bugetele naționale și aceasta este suma pe care am dedicat-o Um, pentru tranșa 2010 a planului de redresare în cadrul bugetului comunitar. Pe de altă parte, uh, guvernele spun că nu vor să dea niciun euro în plus la bugetul comunitar și nu răspund obligațiilor pe care le-au contractat acum câțiva ani în cadrul obiectivelor mileniului în ceea ce privește dezvoltarea acelorași țări, ajutoare, asistență de dezvoltare pentru aceleași țări. Deci ceva nu funcționează aici. Și când Consiliul European analizează acest gen de proiect, ei bine, ar fi bine ca cineva care reprezintă interesul comun european, din păcate Parlamentul nu este prezent în Consiliul European, dar președintele Comisiei, da, uh, înaltul reprezentant, vicepreședintele Comisiei, de asemenea este prezent. Și atunci ar fi bine ca acești, uh, aceste personalități să arate contradicția care există între neonorarea angajamentelor luate față de țările în curs de dezvoltare în cadrul obiectivelor mileniului, că se refuză finanțarea politicilor comunitare majore și în același timp se asumă niște angajamente pe alte subiecte față de aceste țări. Și Totuși, fondurile sunt aceleași, provin de la aceiași contribuabili și trebuie să începem să ne obișnuim să ne lărgim viziunea către toate finanțele publice ale Uniunii Europene și nu numai către micul nostru buget comunitar. Mulțumesc mult, domnule comisar, și sperăm să vă revedem curând. Alors, je donne, euh, je donne tout de suite la parole à, à Yuta. Nous avons... Îi dau cuvântul acum Iutei. Am uh, consacrat mai mult timp decât era prevăzut aceste dezbateri, dar care era de o importanță majoră. Vă propun să amânăm dezbaterea pentru serviciul um, de acțiune externă, pentru că înainte de asta Iuta trebuie să plece. Nu are decât 10 minute, nu vă cere decât 10 minute. Așadar, Iuta ne va prezenta punctele 10, 11 și 12, prin care, la care ne propune un aviz și după aceea vom relua și cu Serviciul European de Acțiune Externă. Vă rog să o ascultăm pe Iuta și persoanele care părăsesc sala sunt invitate să facă acest lucru în liniște. Mulțumesc pentru înțelegere. Aș dori să rezolv aceste trei puncte astăzi pentru că Comisia pe bugete mă trimite mâine la Helsinki, la Agenția Europeană pentru Produse Chimice și trebuie să fac această să, să prezinte aceste puncte chiar astăzi. Deci e vorba de cele trei noi agenții care asigură supravegherea piețelor financiare. E vorba de Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe, Autoritatea Bancară Europeană și Autoritatea Europeană pentru Asigurări și Pensii Ocupaționale. împreună cu autoritatea de evaluare a riscurilor care va fi creată în viitor, ei bine, împreună cu această autoritate, cele trei agenții despre care am vorbit sunt elementele esențiale ale supravegherii pieței, piețelor financiare, euro, financiare europene. Și Uh, având în vedere că ele tratează um, chiar miezul crizei, uh, poate că activitatea lor ne va permite să evităm aceste probleme pe viitor. Um, s-a lansat un uh, apel pentru o acțiune cât mai rapidă. Consiliul European dorește ca Comitetul de Supraveghere, precum și cele trei agenții, să intre în activitate la începutul lui 2011 și astfel să putem avea o adevărată supraveghere financiară a piețelor noastre. Aceste agenții mm, nu sunt complet noi, este vorba mai degrabă de o transformare a comitetelor de supraveghere, supervisory committees, adică toate autoritățile de supraveghere naționale se regăsesc acum într-o singură rețea uh, și Comisia a propus ca aceste trei noi agenții să fie înființate, să dispună de mai multe competențe, de mai multă autoritate, de mai multe atribuții, ceea ce înseamnă și uh, mai mult personal și mai multe resurse. Și ne aflăm aici în categoria menționată de domnul comisar mai devreme, categoria AA, și până la sfârșitul uh, legislaturii vor avea nevoie de 150 de milioane de euro, bani pe care nu-i avem. 150 de milioane de euro pe care nu-i avem. Sowohl die Kommission als auch der Rat hat sich da schon cu toate acestea, Comisia și Consiliul au fost până la urmă de acord. Au spus că, bine, până la urmă de la bugetul comunitar va veni cam 40%, 60 de milioane de euro pentru următorii 3 ani și de la țările membre uh, se vor plăti restul de 60%. Și deci pentru prima vară uh, se va adopta astfel acest pachet, inclusiv de către puterea legislativă. Deci pentru prima dată vom dispune de agenții care vor dispune de această formă de cofinanțare. Deci 60 de milioane de la bugetul Uniunii Europene și restul de, restul de 90 din resursele statelor membre. Apoi se mai vorbește și de sediu, pentru că de fiecare dată când înființăm noi agenții, sigur trebuie să rezolvăm și problema sediului acestora. Acum agențiile, eu spun că, asta mă rog, conform propunerii Comisiei, agențiile ar trebui să-și aibă sediile în uh, clădirile care deja au fost puse la dispoziție pentru, care deja există pentru comitetele. Uh, deci, uh, pentru titluri la Paris, pentru pensii la Frankfurt și banca la Londra știu că um, pe fond e competență Comisia Econ, Prea sediilor și prea finanțării și modul în care să finanțăm aceste uh, agenții uh, sunt controversate și încă nu au fost rezolvate. Colegii care urmăresc aceste raporturi uh, uh, sunt uh, cooperanți, m-am întâlnit deja cu ei și le-am spus foarte clar că în ce privește finanțarea nu avem altă soluție decât să continuăm așa și pe mai departe Consiliul se pare că e gata să fie de acord cu o revizuire, însă nu știu dacă se va pune în practică acest lucru. Mm, proiectele mele de raport, ca întotdeauna, când e vorba de agenții, prezintă amendamente identice pentru cele trei agenții, pentru rezoluție legislativă. Aici definim care sunt finanțările, sumele uh, prevăzute pentru finanțările acestor agenții, care trebuie să încadreze în perspectivele financiare. Iată, acesta este un amendament constant din partea noastră. Apoi, uh, un amendament care prevede faptul că uh, Parlamentul European, conform cu articolul 47 al acordului interinstituțional, trebuie implicat în toate deciziile și apoi ne referim și la regulament, avem amendamentele 3 și 4 care vor fi depuse la considerente și la articole. Asta e ce am avut de spus eu. Mulțumesc. Am mai multe cereri de luare de cuvânt. Ani Jensen, pentru început. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că aici vedem ceea ce a spus mai devreme, că trebuie să uh, vedem legătura între bugetele naționale și bugetele, bugetul european, să le vedem în același context și Consiliul acceptă acest principiu, însă nu văd cum vor plăti acest procent de 60% dacă vor respecta același uh, factor de repartizare. Dar mă întreb în câte domenii vom avea aceste mm, mici uh, căsut, case de bani care sunt colectate pentru anumite obiective. Mi se pare puțin ciudat, pentru că, de fapt, nu vor să se atingă de cadrul financiar multianual. Pot fi de acord cu amendamentele propuse de Iuta. Nu sunt de acord însă că le-ați uh, pus în locuri diferite. Cred că obiectivul pe termen lung este să existe o singură agenție uh, și toate aceste instituții care au fost create în vederea controlului au, de fapt, niște competențe transversale și ar fi bine ca, din punct de vedere fizic, să fie împreună. Și spuneți că vi se pare a fi o soluție rezonabilă. Eu aș spune că este o soluție rezonabilă pentru moment, având în vedere contextul. Însă, în afară de asta, pot fi de acord cu ceea ce ați scris. Mulțumesc. Mulțumesc, spune domnul președinte. Domnul Avăl. Domnul Havel. Am o observație în acest sens, pentru că nu aș dori să intrăm acum în discuții tehnice privind finanțarea, dar ideea de a avea trei agenții vine împotriva um, învățămintelor practice pe care le-am uh, tras în ultimii 25 de ani, pentru că această experiență de 25 de ani ne-a arătat importanța integrării, supravegherii procesului de supraveghere al sectorului financiar și în timpul crizei economice una din probleme a fost tocmai această divizare a supravegherii și asta arată și experiențele din țara mea. Uh, dacă veți promova această decizie, vom finanța uh, probleme de coordonare între aceste instituții și după 12 ani se va ajunge până la urmă la o singură instituție. ces institutions ont leur correspondant dans chaque État Cum aceste instituții au uh, un corespondent în statele membre, ei bine, în loc să avem o instituție pentru 28 de țări, vom avea de 3 ori 3 ori 28 de instituții și sper că Iuta va uh, modifica uh, decizia în așa fel încât să nu se producă această ipoteză pesimistă. Doamna Herzog, o intervenție foarte scurtă. Voiam să spun că vom avea probleme încă de la prima descărcare și problema va fi acolo legată de cofinanțare și cred că e mai bine să ne ocupăm de această problemă acum și nu peste trei ani și ar fi un uh, bun motiv pentru anumite persoane sceptice să mm, ceară eliminarea acestor uh, instituții și dacă Iuta este de acord, ar trebui să lucrăm pe asta. Mulțumesc, um, Edith Salvador. Sunt de acord, domnule președinte, cu amendamentele prezentate de Iuta, însă voiam să mă refer la amendamentul numărul 1 în care se consideră că există o incompatibilitate cu, o, cu plafonul um, rubricii 1, 1A. Sunt de acord atât în ceea ce privește raportul Coslodui, cât și raportul EMS. Am adăugat la această realitate, în ceea ce privește incompatibilitatea, necesitatea de a analiza această propunere în cadrul financiar multianual. Și ar fi bine ca raportorul să includă această frază care apare deja în uh, amendamentele de compromis privind proiectul Coslodui și celelalte, ceea ce ar permite o mai mare coerență a abordării noastre, a abordării comisiei noastre. Știm că nu este compatibil cu sistemul actual, dar am dorit ca acest lucru să se poată face în cadrul unei revizuiri a cadrului uh, financiar multianual. Îi dau cuvântul acum, spune domnul președinte, Iutei pentru concluzii. Sollen. Ähm, ich habe mich auch schon vorher ähm, jetzt mit dem Inhalt ähm, auseinandergesetzt und bin da auch zur Anhörung Bine, eh, eu m-am ocupat de conținut încă dinainte, am participat la audieri în legătură cu aceste trei agenții și așa mai departe. Comisia Econ eh, nu și-a facilitat viața, dar nici eh, Comisia n-a făcut-o în elaborarea propunerii, pentru că au creat un, un sfat al înțelepților care, până la urmă, a spus a evidențiat punctele slabe ale regulamentului și uh, au spus că trebuie să se înființeze un sistem general, să spunem, de mm, supraveghere financiară. Sigur, e clar că trebuie să existe cooperare la nivel macro și din acest motiv respectiva autoritate uh, se uh, regăsește pe lângă Banca Centrală Europeană și la nivel micro pentru diversele aspecte ale piețelor și sectoarele piețelor uh, financiare care sunt interconectate, trebuie să, din nou, să existe cooperare. Însă, la fel s-a spus că în ce privește supravegherea bancară și uh, a titlurilor emise de bănci și pentru uh, valorile imobiliare, și pentru asigurări și pensii ocupaționale, pentru toate acestea trebuie să avem la dispoziție experți uh, uh, uh, pentru fiecare domeniu în parte, care acum sunt împrăștiați prin diversele țări membre și care, sigur, uh, uh, cooperează în cadrul unei rețele, dar apoi <coughs> e necesar să se înțeleagă între ei în cadrul acestei rețele. Da, eu nu am spus niciodată că trebuie să vorbim neapărat de trei agenții. Că toate se rezolvă neapărat prin aceste trei agenții. Eu mă ocup doar de aspectul bugetar și pentru mine era logic să procedăm așa cum am propus. Deci, sigur că există deja diferențe față de situația actuală, pentru că acești supraveghetori trebuie să fie cel puțin atât de inteligenți ca cei care doresc să emită pe piață, să introducă pe piață produse care ne costă atâta, din păcate, la nivel individual sau colectiv. Deci trebuie să prevedem întotdeauna cum vor acționa aceste persoane. Trebuie să fim mai uzi decât eh, cei care vor să fraudeze. Ana sau Edith a spus acest lucru, că Edith a vorbit de viitorul Curții de Conturi. Comisia intervenit deja, Deci, bilanțul în general cu cele 40% și 60%, bugetul, uh, aceste sume fac parte din uh, bugetul nostru general și, și acest 60% plătit de statele membre, cum se întâmplă și pentru celelalte agenții, De exemplu, când e vorba de firme care uh, uh prestează servicii conform, uh, ca urmare a unei licitații și acestea sunt plătite, dar uh, uh, toate aceste plăți trebuie să fie luate de noi, trebuie fă, fie, să fie făcut un audit. Dar, bine, pentru asta este responsabil Cocobu. Noi suntem uh, responsabili pentru politicile legate de personal și de buget. Uh, Așadar, nu înseamnă că doar noi ne ocupăm de acea proporție de 40% și Consiliul de cei 60%. Nu, e vorba de buget care este de resortul nostru, e vorba de agenții europene. Doar forma de finanțare a lor este nouă. Apoi Salvador uh, a făcut o propunere care, sigur, se poate, poate fi pusă în practică dacă nu vom rămâne la acest tip de finanțare. Pentru că dacă nu va fi necesară revizuirea, deoarece pentru moment tot acestea uh, intră în cadrul nostru financiar, dacă procedăm așa, dacă avem 60 de milioane pe 3 ani. Atunci totul s-ar uh, potrivi cu cadrul nostru financiar. Sigur că avem marje foarte strâmte, înguste, dar nu aș spune că avem nevoie de o revizuire urgentă. Sigur, va fi necesară doar în cazul în care acest sistem de finanțare nu va fi adoptat. În acel moment vom avea nevoie de o revizuire. Dacă va exista o finanțare 100% europeană, atunci vom avea nevoie de o revizuire. Președintele, mulțumesc, Iuta. Găran, nu vrea să mai spune ceva. Este aceeași situație ca și în cadrul programului Coslodui, de exemplu. Trebuie să-i facem loc undeva în cadru, dar este important să vedem cum cum uh, vom potrivi în, uh, în buget. Este aceeași uh, formulare. Președintele, vă reamintesc că pentru acest raport de aviz, termenul de depunere a amendamentelor este 12 aprilie la ora 18. Votarea se va face în următoarea reuniune din 27-28 aprilie. Comisia Econ va vota pe acest raport pe 4 mai și în sesiunea plenară de la Strasbourg, între 14 și 17 uh, iunie, vom avea și votul în plen. Dragi colegi, vă propun să ne oprim aici. Mâine dimineață vom începe reuniunea în plen a comisiei la ora 10. La 9 și un sfert îi invit pe coordonatori în această sală. Vom avea o reuniune rapidă și avem câteva elemente de decis la nivelul coordonatorilor. Și de la ora 10 la 10 jumătate vom continua și vom finaliza schimbul de opinii privind serviciul de acțiune externă. Au fost deja ridicate mai multe întrebări către Uh, domnul comisar care v-a și răspuns, dar mai există și alte întrebări care nu au fost încă menționate. Directorul general responsabil de buget a trebuit să plece împreună cu domnul comisar, dar va fi prezent mâine printre noi între 10 și 10.30 și trebuie să ne oprim la ora 10.30 pentru că directorul general responsabil de buget, precum și câțiva dintre colegii noștri, vor merge la Comisia AFET pentru a vorbi despre aceleași subiecte în cadrul Comisiei AFET. Deci, ne revedem mâine la ora 10 când vom începe cu finalizarea acestei dezbateri, acestui schimb de opinii privind serviciul de acțiune externă. Apoi vom trece la vot începând cu ora 10.30 și vom încheia cu analiza punctului 17 susținut de Helga Truppel care nu va putea fi prezentă înainte de ora 11. Tocmai de aceea vă uh, propun să încheiem așa ordinea de zi. Salvador, domnule președinte, vom vorbi mâine de raportul Trupel până la urmă? Da, da, răspunde domnul președinte, dar la final. Helga nu poate să fie prezentă în mod fizic decât începând cu ora 11. În calitate de președinte al Comisiei Buget am uh, înlocuit-o pe Helga uh, în conciliere, dar nu pot să o înlocuiesc până la capăt. Nu eu sunt raportorul pentru bugetul Parlamentului. Și cred că uh, ca să asigurăm o bună funcționare a instituției noastre, nu trebuie să procedăm așa. Vă mulțumesc și suspend ședința.